because membership in the WTO means also responsibilities and play according to the rules. But do you think it's compatible, statements made by the Russian president about future membership in the WTO? Despre viitoarea aderare și Uniunea Vamală dintre Rusia, Belarus și Kazakhstan? Aș aprecia foarte mult niște comentarii din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum tot de la EPP, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că ați venit astăzi să vă întâlniți cu noi. În grupul PPS suntem foarte interesați de evoluții în următoarele șase luni. Vrem să vedem rezultate în domeniul uh, comerțului extern și faptul că grupul nostru este prezent în masă aici, toți membrii grupului PPS sunt de față. În ce privește comerțul extern, am de obicei ne întâlnim cu <clears throat> miniștrii economie, dar la președinția maghiară ați trimis un uh, ministru foarte important, ministrul comerțului exterior, deci credem că acest ministru va face o treabă foarte bună în următoarele șase luni. Există două subiecte la care aș dori să mă refer aici. E un comentariu pe care l-ați făcut deja. Mai întâi, Consiliul uh, Economic Transatlantic. Cred că este doar un spațiu economic. Statele Unite ale Americii, singura zonă cu care avem uh, legături uh, comune, dar există și standarde diferite, mai ales în domeniul social, în uh, domeniul mediului înconjurător, în modul în care tratăm drepturile omului și comerțul extern. În schimb, avem scopuri similare, ne confruntăm cu provocări asemănătoare. E vorba de concurența din țările emergente, din țările în curs de dezvoltare. Suntem în dialog strâns cu India, cu China și cred că noi din Uniunea Europeană și americani avem interese foarte asemănătoare. Întrebarea mea. Credeți că președinția dumneavoastră poate să aibă o abordare cu totul nouă? Am auzit despre diverse noi abordări privind Consiliul Economic Transatlantic, dar Chiar credeți că puteți da o nouă abordare acestui Consiliu Economic Transatlantic? Nu cred că e vreun alt spațiu economic unde legăturile cu noi să fie atât de puternice. Al doilea subiect la care aș dori să mă refer este strategia Comisiei privind diversele mărfuri, o strategie publicată în această săptămână. Am o îngrijorare în acest sens s-am putea încărca excesiv ce trecem pe hârtie, dar în același timp avem o structură a mărfurilor, avem o strategie și ca europeni chiar suntem în măsură să implementăm uh, ceea ce declarăm. De luni de zile deja discutăm anumite subiecte, cum ar fi acele substanțe rare, pământurile rare în relația cu chinezii, dar pe 1 ianuarie Chinezii au impus niște tarife vamale uriașe, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice, asupra ocupării forței de muncă. Acesta pare să fie chiar obiectivul urmărit de chinezi. Vor să preia controlul lanțului de producție asupra economiei mondiale. Vreau să se asigure că aceste pământuri rare nu părăsesc China. Cum vom face ca Uniunea Europeană să treacă de la vorbe la fapte? Cum putem utiliza instrumentele antidumping, de exemplu, pentru a da un semnal clar? Cum putem lucra împreună cu americanii pentru a face ca acest semnal să fie mai eficient? V-aș fi recunoscător dacă ați comenta. Deci, Consiliul Economic Transatlantic și a doua întrebare, strategia privind produsele, mărfurile, o strategie clară, cum putem să ne asigurăm că anumite mărfuri sunt furnizate în mod uh, fiabil, în special când autoritățile chineze impun aceste tarife la exporturi și noi suferim de pe urma lor. Domnul Caspar e coordonatorul PPE și acum trecem mai departe. Cade la risc coordonator din partea socialiștilor și democraților. Euh, Domnule președinte, mulțumesc. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru faptul că ați uh, parcurs unele dintre semnele de întrebare pe care am putea să ni le punem în această comisie. Spre deosebire de colegul Caspari, pe mine mă interesează că Uniunea Europeană să aibă rezultate bune și Parlamentul European. Să nu existe viziuni partizane, ci mai degrabă să existe o viziune colectivă a lucrurilor. Dar lucruri, uh, uneori, există și lucruri care ne mai despart. Aici o întrebare de coerență în ce privește două aspecte. Prima, primul, grupul meu a solicitat întotdeauna să existe coerență în politicile Uniunii. Să vă explic ce vreau să spun. Avem impresia că până acum politica comercială este cu totul decuplată de celelalte politici ale Uniunii, în timp ce această politică comercială are uneori eh, un impact, să nu zicem dramatic, dar greu în diverse sectoare, mai ales asupra politicilor industriale din statele membre. Am solicitat de mult timp ca la fiecare negociere, la deschideri de negociere, să putem beneficia de pe urma unor studii de impact precise care să ne permite să știm ce s-ar întâmpla în cadrul încheierii unui acord de liber schimb, în special impactul în uh, domeniul industrial. Până acum am fost refuzați, nu în permanență, dar adesea. Și știu că există o dezbatere în prezent care mă interesează între comisarul Tajani, care dorește același lucru ca și noi, și care spune nu putem deschide negocieri dacă nu avem studii de impact. Deci aș considera că domnul Tajani are dreptate, dar ar trebui pentru asta ca eventual să solicităm care este poziția comisarului de Gucht să vedem ce răspuns o să dea. Oricum, aș vrea să știu și răspunsul dumneavoastră sau cel puțin uh, reflexia dumneavoastră. Un al doilea element care se reflectă la domeniul multilateral și bilateral la care v-ați referit. Am spus că nu trebuie să existe o confruntare între acestea, dar într-un calendar destul de strâns, uh, mă bucur astăzi să văd ce optimism domnește din nou pentru relansarea ciclului de la Doha și pentru că sunt un aparator al abordării multilaterale și bilaterale care se evocă adesea. Am acum o întrebare foarte precisă. Dacă este o relansare a negocierilor cu India în domeniul multilateral, n-ar fi o contradicție cu avansarea negocierilor pe plan bilateral cu India, între noi și India. Cum credeți că se găsește o coerență în ce privește această poziție? O a treia întrebare și o să mă opresc la aceasta. Am venit puțin mai târziu și sunt două lucruri care nu știu dacă au fost evocate. Prima, considerați că este important și ce vreți să faceți pentru relansarea acordurilor economice cu Africa? Prima întrebare, se menționează adesea e un eșec sau un stand-by, deși există așteptări mari. Și a doua întrebare, uitați-vă la ce s-a întâmplat în Tunisia. Vom uh, avea din nou uh, privirea orientată spre sudul Mediteranei, în ciuda dificultăților și mai ales în domeniul politicii comerciale. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea grupului liberal, colegul Kazak. Благодаря, господин <clears throat> председател. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul ministru pentru prezentarea foarte interesantă și exhaustivă a priorităților președinției maghiare în domeniul comerțului internațional. Ați menționat, domnule ministru, că președinția maghiară dorește să fie un partener și un prieten al Parlamentului European, că doriți să vă angajați într-un parteneriat cu noi din păcate, nu așa vedem întotdeauna bunele intenții ale Consiliului. Noi nu credem că parteneriatul este întotdeauna la nivelul la care l-am dorit să fie. Dar asta e o chestiune separată. Am acum trei întrebări pentru dumneavoastră, domnule ministru. V-ați referit la unele dintre aceste aspecte în prezentare. Ați menționat acordul de liber schimb, discuțiile în acest sens cu India și a spus că sperați că acest acord să poată fi semnat în următoarele șase luni. După cum știți, există niște probleme serioase. India, de exemplu, refuză să includă în acord anumite aspecte referitoare la dezvoltarea durabilă. Tot guvernul така нататък. Виждате ли, responsabilitatea socială, clauză în acest sens? Deci credeți că există vreo speranță că aceste dificultăți să fie depășite în mandatul dumneavoastră de președinție și statele membre <clears throat> vor avea o poziție armonizată, unitară? În al doilea rând, ați menționat Balcanii Occidentali. Ați spus că aceștia reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre Muntenegru. Acordul cu Muntenegru e blocat de către Ucraina. Credeți că acest blocaj poate fi depășit și eventual ar fi interes să auzim ce părere aveți despre două strategii importante, strategia Dunării, de exemplu, Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat un raport special cu privire la strategia de cooperare în zona Mării Negre. Credeți că aceste strategii pot să promoveze cooperarea între Uniunea Europeană și țările din acea regiune și dacă da, în ce mod? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Robert Seti din partea conservatorilor și reformiștilor europeni. Thank you, Chairman. It's always nice to be... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face întotdeauna plăcere să stau uh, pe partea dreaptă a Parlamentului, uh, în loc să stau în partea stângă. Depinde de punctul de vedere din care privești, bineînțeles. Dar sunteți în stânga mea, spune președintele. Da, dar toți ceilalți colegi sunt uh, pe partea cealaltă. În fine, nu contează. Uh, nu-i nimic, David, lasă-o că o să continui. Domnule ministru, în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, prezența dumneavoastră aici. Am o întrebare simplă. Nu știu dacă ați fost la Geneva și știți care sunt ultimele evoluții acolo, dar aș vrea să știu care este uh, opinia dumneavoastră în legătură cu scutirile OMC pentru Pakistan și dacă aveți informații în legătură cu situația din Geneva. Vă mulțumesc. Follow with the coordinators. Um... Helmut Scholz from... Helmut Scholz are cuvântul acum, de la Stânga Unită Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Ați încercat să conturați câteva priorități, dar cred că v-ați dat seama din întrebările care v-au fost adresate că este foarte dificil să uh, alegeți uh, un număr limitat de priorități, pentru că sunt foarte multe chestiuni uh, care uh, suscită interesul persoanelor din sală. Aș vrea să existe coerență între politici, în primul rând. Ceea ce mă interesează este următorul lucru. Triul președinției uh, a început lucrări care nu au fost încă duse la bun bun sfârșit. Aș vrea să vă întreb dacă veți lăsa multe lucruri pe seama președinției poloneze sau dacă intenționați să încercați să uh, terminați uh, lucrările în timpul președinției dumneavoastră. Am discutat cu mai multe state din America Latină și cu alte grupuri de state. Ce se va întâmpla pe timpul președinției maghiare în acest domeniu? Cum veți uh, continua monitorizarea procesului care a început deja în privința uh, acordului de uh, parteneriat cu Columbia și Peru? Ce progrese se vor face în aceste dosare și în privința regiunii centrale americane în general? A doua chestiune care mă interesează este o chestiune pe care am discutat-o deja anul trecut în comisia noastră și în cadrul Parlamentului în general, am uh, planificat un raport din proprie inițiativă în legătură cu, cu aspectele sociale ale uh, răspunderii sociale a companiilor în domeniul uh, comercial. Acest raport a analizat și chestiuni legate de mediu. Cum se reflectă aceste aspecte în abordarea dumneavoastră, în special în privința acordului cu China? Ne-ați dat câteva informații în legătură cu uh, modul în care veți avansa în acest dosar, ce acord de investiții s-ar în vedere cu China. Aș vrea să știu dacă aceasta reprezintă o temă la care va lucra intens președinția maghiară. Cum intenționați să avansați în uh, această problemă? Încă o chestiune care mă interesează în mod deosebit, pentru că sunt raportor în legătură cu două instrumente care au fost uh, puse în stand-by pentru moment. Cum se vor continua lucrările legislative în cadrul Parlamentului și Consiliului? Anul trecut uh, s-au spus uh, multe despre acest lucru. Președințiile Consiliului nu au luat Parlamentul în serios ca partener egal în domeniul uh, comercial va face președinția maghiară vreun efort pentru a găsi o formă reală de cooperare cu Parlamentul, stabilind principii care să rămână valabile și pe viitor, în ceea ce privește în special uh, relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu statele terțe. Uh, Domnul Earl Dartmouth are cuvântul. Domnule ministru, vreau în primul rând să vă uh, felicit pentru prezentarea făcută. Uh, vreau să vă asigur că uh, colegii mei uh, au cele mai bune intenții când vă adresează întrebări. Domnul Turner și domnul McColdrick au fost arestați pe baza unui mandat de arestare european pentru furtul unei sume de 250.000 de euro de la mai multe persoane. Aceste persoane nu uh, sunt teroriști și au uh, petrecut uh, peste 120 de zile în condiții îngrozitoare într-o închisoare din Ungaria, fără a se stabili niciun fel de dată a procesului. La peste trei ani de la această acuzație, nefondată în opinia mea. Ancheta este încă în desfășurare și s-a primit o scrisoare în ianuarie din partea procurorului maghiar cum că acuzațiile nu au fost abandonate și că investigația continuă. Președintele întrerupe vorbitorul. Suntem în comisia INTA. Nu ar trebui să discutăm astfel de chestiuni. Vorbitorul continuă. Aș dori să îl rog pe domnul ministru să solicite renunțarea la aceste acuzații. Am înțeles că guvernul maghiar a avut de demonstrat ceva, dar este momentul să dăm dovadă de clemență și cred că acesta este unul dintre cazurile în care clemența se cere. Și uh, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să uh, abuzez de buna dumneavoastră uh, voință și îmi cer scuze pentru că am făcut-o. Președintele, da, dar vă amintesc că suntem la Comisia INTE și sunteți îndreptățiți să vă cereți scuze. Am uh, încheiat lista coordonatorilor, așa încât îi voi da cuvântul invitatului nostru pentru a răspunde la întrebările și comentariile care au fost adresate. Așa dar voi da câte un minut și jumătate fiecărui vorbitor care nu este coordonator. Domnul, uh, doamna Muscartini are cuvântul din partea PPE. Grazie Presidente, io ringrazio il signor Ministro eh, specie per le affermazioni sull'importanza della collaborazione fra le tre istituzioni. S-a vorbit despre importanța cooperării între cele trei instituții, între Parlament, Comisie și Consiliu. S-a vorbit de asemenea despre importanța acordurilor multilaterale și despre OMC. În uh, acest context doresc să vă amintesc că legislatura precedentă s-a, uh, s-au făcut propuneri legate de lucrările în cadrul OMC. Însă, în timp ce am așteptat să se desfășoare ciclul de la uh, Doha, nu am reușit să îmbunătățim această structură pentru a renunța la barierele în calea comerțului și pentru a promova dezvoltarea. Vreau să felicit uh, președinția maghiară pentru că a enumerat printre prioritățile sale regulamentul referitor la uh, denumirea de origine a produselor care nu sunt uh, fabricate în Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte important pentru consumatorii europeni. Parlamentul a adoptat un regulament uh, nou, ținând cont de uh, regulament de amendamentele aduse de comisia noastră, cu peste 500 de voturi pentru. Voi uh, ruga președinția maghiară să programeze cât de curând următoarele uh, ședințe, următoarele negocieri, chiar dacă acestea vor fi informale, pentru a putea face progrese în acest domeniu în care Publicul așteaptă avansuri de mult. Mulțumesc, domnule ministru, spun următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule ministru, pentru, pentru această prezentare extrem de interesantă. Ați vorbit despre majoritatea subiectelor uh, dezbătute în comisia noastră și vă dorim cu toții mult succes în uh, aceste proiecte foarte ambițioase. Doresc să vă adresez o întrebare. Președinția maghiară a abordat uh, chestiunea parteneriatului estic. Se pare că în mai uh, va avea loc o întâlnire referitoare la acest subiect la Budapesta. În opinia dumneavoastră există vreo șansă ca cooperarea să fie extinsă și să devină materială în privința chestiunilor legate de comerț și investiții? Aceste probleme par a fi uh, reprezentate insuficient în programul de parteneriat. Intenționează președinția maghiară să facă modificări la acest program? Mulțumesc, Pavel, spune domnul președinte. Din partea socialiștilor și democraților, domnul uh, Șusta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, uh, apreciez uh, foarte mult uh, observațiile pe care le-ați făcut, în special uh, faptul că ați subliniat necesitatea intensificărilor lucrărilor internaționale. Vom încerca în cadrul OMC să um, existe mai multă democrație și să existe o participare parlamentară mai pronunțată. Și considerăm de asemenea că drepturile omului trebuie să stea la baza tuturor negocierilor comerciale. Însă, pentru ca acest lucru să se petreacă, trebuie ca reciprocitatea să um, redevină un cuvânt folosit, care să fie în vocabularul tuturor. considerăm uh, de asemenea că trebuie să creăm un, nove, un model nou de creștere. Ultimul raport al Comisiei spune că serviciile financiare trebuie să fie prioritare. Cred că dacă nu reacționăm și dacă nu lansăm uh, industria producătoare pe baza inovării și diversificării, nu vom uh, contribui la independizarea uh, sectorului energetic. Trebuie să fim foarte precauți în abordarea noastră. Trebuie să uh, analizăm situația din Corea, care nu ne ajută deloc, și apreciez uh, lucrurile spuse de doamna Moscardini în legătură cu dumpingul și cu produsele contrafăcute. Domnul Feiler, din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, uh, comisia noastră a participat la uh, o delegație uh, de la Budapesta și am participat la multe discuții. În primul rând vreau să aduc în discuție parte, acordul de parteneriat cu Africa. Am discutat cu ministrul zambian în legătură cu aceste aspecte și când am vorbit cu acesta, impresia noastră a fost că Africa nu înțelege care sunt solicitările Uniunii Europene. consideră că acestea sunt, de fapt, chestiuni care țin de OMC. Zambia și Ghana, țări pe care le-am uh, vizitat, sunt țări în care chinezii sunt foarte activi. Ce opinie are președinția maghiară despre această situație? Credeți că strategia actuală a Uniunii Europene trebuie să fie regândită? În al doilea rând, vreau să discut despre uh, protecția investițiilor. Cred că știți că Comisia a făcut uh, câteva propuneri Parlamentului. Aș vrea să știu care este poziția președinției maghiare în legătură cu uh, chestiunile rămase încă în discuție, asupra cărora nu s-a ajuns la un acord. Mulțumesc. Keith Taylor din partea versilor are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru uh, um, prezența dumneavoastră aici. La început, în prezentarea dumneavoastră, ați spus că obiectivul președinției maghiare este să consolideze rolul jucat de Uniunea Europeană. Aș vrea să știu cum veți măsura forța Uniunii Europene Știm că uh, condițiile atmosferice extreme au afectat toate cele cinci continente. Grupul nostru consideră că rezistența Uniunii Europene este cel puțin uh, la fel de importantă ca forța acestea. La, după conferința de la Cancun, aș vrea să știu dacă Comisia a stabilit cum intenționează să acționeze pentru a combate schimbările climatice și cum uh, va, vor afecta acestea comerțul internațional. Acum domnul Winkler din partea PPA are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Azt hiszem, hogy uh, itt a nemzetközi prezentarea priorităților uh, pe care ați făcut-o la început uh, a fost extrem de interesantă. Ați spus că aveți nevoie de susținere din partea noastră. Eu aș dori să vorbim despre uh, Balcanii de Vest, o chestiune pe care au adus-o în discuție vorbitorii mei. S-a vorbit despre politicile de vecinătate. Domnule ministru, cred că preferințele comerciale trebuie să fie extinse și mă refer aici și la preferințele tarifare. Și acestea trebuie să fie extinse și comisia noastră trebuie să susțină acest lucru. Acest lucru cred că trebuie să se petreacă um, pe durata președinției maghiare. În ceea ce privește problema Balcanilor de Vest, statele respective trebuie să-și îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, dar și relațiile între ele – trebuie să își îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană și relațiile reciproce. Avem un acord comercial uh, central european, uh, Republica Moldova este un nou membru la acest acord și mă întrebam, domnule ministru, dacă considerați că există vreo posibilitate de acordare de asistență tehnică moldovenilor pe durata președinției maghiare. Dacă intenționați să uh, susțineți acordul CEFTA, cred că acest lucru ar fi foarte important pentru uh, ei. Am observat că este și domnul Martin pe listă, spune domnul președinte. Aveți cuvântul, vă rog. Da, ai lăsat cei mai buni la sfârșit. Ministrul uh, Comerțului bulgar vizitează la ora actuală Japonia și uh, primul ministru, îmi cer scuze, și uh, a fost întrebat de către japonezi despre acest acord de liber schimb. Răspunsul a fost că se așteaptă ca negocierile să înceapă în curând, o surpriză pentru noi toți. Aș vrea să știu dacă ați vorbit uh, cumva despre relațiile cu Japonia și uh, aș vrea să știu care este mandatul uh, Comisiei pentru discuțiile UE-Japonia care vor avea loc în, linia, în luna mai. Președintele, da, iată cum aflăm noi știrile. Domnule ministru, voi da acum cuvântul pentru a răspunde la comentarii și la întrebări. va trebui să aduceți câteva clarificări. Trebuie să vă mai spun că am luat notă de anunțul dumneavoastră că președinția maghiară va fi o, președ o președinție apropiată de Parlament. Sper că veți lua și măsuri concrete în acest sens. mulțumesc și vă dau cuvântul. Uh, thank you for all these very relevant Vă mulțumesc pentru aceste întrebări extrem de relevante și interesante. Trebuie să-mi cer scuze anticipat dacă nu voi reuși să dau răspunsuri complete și exhaustive tuturor acestor întrebări, însă voi încerca să fac acest lucru. În ceea ce privește Georgia, Știți că Georgia și Armenia sunt ambele membre OMC? Vă mulțumesc. Voi încerca să mă încadrez în timp. Georgia și Armenia sunt membre OMC și, de fapt, Uniunea ar fi gata să înceapă negocieri cu acestea în vederea unui acord de liber schimb de mare amploare. Singura problemă aici ar fi că trebuie să așteptăm evaluarea din partea Comisiei Europene, pentru că aceasta evaluează progresul făcut de aceste țări sau care va fi făcut până atunci pentru ca aceste condiții fundamentale necesare demarării acestor negocieri să fie îndeplinite. Ceea ce privește Rusia, înțelegem că această uniune vamală între Rusia, Kazakhstan și Belarusia ar putea reprezenta o problemă, însă în același timp consider că acest aspect poate fi rezolvat. Știți că Uniunea Europeană și Rusia au ajuns la un acord asupra problemelor cum ar fi uh, taxele la export și alte aspecte care până acum, uh, sau cel puțin până în noiembrie, nu își găsiseră un răspuns sau o soluție. Așa că în prezent putem spera cu adevărat că Rusia va deveni o parte a acestui cadru multilateral pe care îl sprijinim cu toții. În ceea ce privește Consiliul Transeuropean, Domnul Caspari a pus această întrebare, însă îmi pare rău că nu pot să vă răspund în, în, în germană. Dacă aș încerca așa ceva, răspunsul meu va deveni și mai lung. Și cum nu am decât 12 minute pentru toate întrebările, am să vorbesc această, acest esperanto, mai bine zis limba engleză. Întotdeauna am crezut cu tărie în această zonă transatlantică, zonă economică transatlantică sau Uniune economică transatlantică, numiți-o cum vreți, știm care sunt problemele, știm că în ciuda elementelor comune care ne unesc, în ciuda originii istorice comune, suntem la urmă unor diferiți, există multe diferențe, fie în materie de contabilitate, de standarde și de politică concurențială. Și de asemenea, diferențe ce țin de factori cum ar fi uh, orientarea politică sau elementele ce țin de drepturile omului. Însă asta nu ar trebui să ne împiedice să depunem eforturi semnificative în acest sens, pentru că asta nu ar fi numai în interesul țărilor de pe ambele părți ale Atlanticului, ci și ar duce la definirea unui sistem global, un fel de guvernanță globală probabil termenul trebuie evitat, să spunem un cadru global care ar putea fi stabilit astfel, pentru că sunt probleme și provocări la nivel global, ați vorbit de schimbările de climă, știm că drepturile omului sunt o problemă generală, însă ar mai fi și criza economică. Prin urmare, trebuie să avem un răspuns la nivel mondial. Și o condiție în acest sens ar fi o colaborare mai strânsă și un răspuns conjugat într-o primă instanță la nivel transatlantic, dar mai, mai apoi probabil și într-un context mai larg. India și China. Și ele sunt interesate în acest aspect. Unul dintre principale elemente pozitive care au, uh, s-au relefat în uh, în urma crizei a fost că aceste țări au colaborat, au colaborat în cadrul G20, bine, în anumite limite, însă abordarea este una salutară și nouă. Vă refereați la tarifele de export. Acestea sunt neacceptabile pentru că încalcă regulile OMC și avem toate instrumentele juridice necesare pentru a încerca să le punem capăt avem un mecanism de rezolvare a disputelor în cadrul OMC și, desigur, eu sunt, sunt perfect de acord că aceste instrumente să fie folosite și același lucru se aplică de asemenea și intervențiilor pe, pe piață, deci cum ar fi proceduri anti dumping sau anti anti-subvenție. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce s-au spus în legătură cu politicile industriale. Totdeauna am considerat că înainte de a lua o decizie în materie de politici comerciale, trebuie să avem un studiu de impact. Trebuie să vedem foarte limpede care sunt consecințele și repercusiunile uh, politicilor intențio- avute în vedere. Cum vor afecta economia, inclusiv industria sau agricultura și aceasta este o politică pe care va trebui să o urmăm totdeauna în toate acordurile bilaterale. Sigur, în cazul de față era o referire directă la India. Știu că sunt dificultăți în acest sens legate de schimburile comerciale, dar nu numai. Însă, după informațiile pe care le-am primit din partea Comisiei Europene, negocierile avansează și, sigur, nu trebuie să fim exagerat de optimiști, însă trebuie să formulăm un obiectiv, cel puțin. Consider că vom uh, putea încheia aceste negocieri înainte de finele președinției maghiare. Pe lângă această problemă a dezvoltării durabile și a, a clauzei de răspundere socială, în acest context uh, se încadrează și alte întrebări puse aici. E bine, cu 15 ani în urmă am fost printre semnatare unui studiu uh, care cuprindea toate aceste domenii. Regulamentele nu mai sunt un, un domeniu izolat, o zonă, un segment privilegiat al relațiilor internaționale. Nu mai e cazul. În primul rând trebuie să stabilim interfațe între drepturile om, de drepturile omului, cele sociale, cele comerciale. Acum am depășit chiar această fază, includem elemente care țin uh, de aceste probleme în acordurile economice sau de liber schimb pe care le semnăm. Și asta este calea spre viitor, pentru că dacă vrem să avem un sistem universal de reglementare, trebuie să integrăm toate aceste elemente care anterior erau izolate. Și asta cred că se va întâmpla și în cazul acordului de liber schimb cu India. În ceea ce privește Balcanii Occidentali, În termen general, consider că ar fi o greșeală gravă să blocăm sau să împiedicăm negocierile cu acele țări de acolo care nu fac parte din OMC. Cât un stat membru al OMC face acest lucru, de multe ori complet în mod complet nejustificat. Și asta e un comentariu general, nu mă refer la nicio țară anume, însă cred că OMC-ul trebuie să fie deschis, să fie inclusiv. E nevoie de negocieri dure și serioase cu fiecare candidat, fie că e vorba de Muntenegru, Rusia, Serbia, oricine. Însă, odată ce începem acele negocieri, Și odată ce aceste negocieri se încheie în mod satisfăcător și onest, atunci nimeni nu ar trebui să mai împiedice aderarea țărilor respective. Asta pentru că toți avem un interes direct în asta. Întreaga comunitate internațională este interesată ca OMC-ul să aibă cât mai mulți membri posibil pentru a se putea aplica aceleași elemente de disciplină tuturor. strategia generală este una dintre prioritățile președinției noastre și aș avea multe de spus aici. Adică, și chiar acesta este un fenomen nou, pentru că, încă o dată, foarte, foarte mulți factori, foarte multe dimensiuni diferite intră la un loc într-o strategie regională, o macrostrategie regională de dezvoltare. Nu e vorba de transport numai sau mediu sau energie, ci despre tot. E vorba și de moștenirea culturală, identitatea specifică și dacă reușim să facem acest lucru, acesta va deveni un fel de proiect pilot pentru celelalte regiuni, nu numai ale Uniunii Europene, ci și pentru uh, alte continente sau regiuni. E un demers cuprinzător. Strategia Dunării include 14 țări, 8 state membre ale Uniunii Europene, șase țări terțe. Deci avem o strategie care depășește uh, uh, fortăreața Europa și transmite un mesaj de incluziune, de cooperare și de strângere a legăturilor, mai ales cu aceste țări care doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Consider că această colaborare între strategia dunăreană și colaborarea în zona Mării Negre se realizează deja. Însă, oricum, acesta va fi unul dintre obiectivele strategiei de care vorbeam. În problema Pakistanului, sigur, rămân o serie de probleme. Nu e ușor, pot să vă spun doar că de la Consiliu vom uh, sprijini Comisia Europeană în eforturile demonstrate la Geneva. Știm că anumite țări, ca să mă exprim mai voalat, anumite țări nu sunt deosebit de entuziasmate de această scutire, derogare acordată Pakistanului, însă trebuie să încercăm să avansăm lucrurile, însă în același timp trebuie să înțelegem că există și argumente împotriva, argumente contra și aceste argumente vor trebui luate în considerare în mod serios. Trebuie să vedem dacă într-adevăr un tratament preferențial în materie de schimburi mhm. comerciale este de preferat ca soluție în cazul unei catastrofe sau am putea să ne uităm la alte instrumente. Nu vreau să intru acum în această discuție. La urma urmelor, un singur lucru este clar, trebuie să ajutăm Pakistanul. Columbia și Peru, aceeași problemă a coerenței sau a interrelației dintre anumite zone, tratament preferențial pe plan comercial și relaționat cu de drepturile omului. E o problemă pe care trebuie să o luăm în serios, fie că vorbim de Columbia, de Peru sau de orice alte țară. Aceasta va fi abordarea generală pe care dorim să o avem. Cel puțin noi ca președinție maghiară. Același lucru se aplică și aspectelor sociale și aspectelor de problemelor de mediu. Mai am, mai am Africa, Probabil am inversat puțin ordinea și mai am această, această problemă a zonei de, protej, de protecție a investițiilor. Problemă controversată, însă trebuie să cădem de acord asupra unor principii de bază. Ce înseamnă asta? Recunoscând pe deplin că aceasta nu este o completă exclusivă a Uniunii, trebuie să fim foarte atenți la problema securității în ambele sensuri. Trebuie să asigurăm securitatea investitorilor europeni oriunde s-ar afla aceștia în lume. Trebuie să menținem cadrul legislativ existent atâta timp cât nu avem altul pe care să-l punem în loc cred că acest aspect este foarte important și de asemenea este important să dăm un astfel de asigurare investitorilor care uh, uh, investesc în afara Uniunii Europene. Cât de rapid vom putea elabora acest nou cadru, problema rămâne deschisă. Cred că, da, într-adevăr, trebuie să lucrăm la formula acestui cadru, însă trebuie să avem mare, mare grijă ca stabilitatea și securitatea să nu fie puse în pericol. Desemnările de origine, sigur, nu pot vorbi aici în numele unor state membre, prezentând poziția națională acestora, cred că le cunoașteți deja. Oricum, în ceea ce privește Consiliul, cred că va trebui să continuăm eforturile noastre în ciuda diferendelor existente chiar în cadrul Consiliului. Există un factor care trebuie luat în considerare și acesta este că Parlamentul European a sprijinit cu o majoritate copleșitoare acest, uh, acest regulament. Trebuie, trebuie să respectăm regulile și să, să respectăm opinia Parlamentului dacă vrem să putem face progrese în acest sens. Cum putem spune că, într-adevăr, ne-am îndeplinit obiectivele de a întări Europa peste, peste 5 luni și jumătate. E ultimul meu comentariu. Cred că e foarte ușor. Dacă cele șase texte de lege sunt adoptate până la sfârșitul iunie, eu sunt ferm convins că Europa va fi mai puternică. Dacă nu se adoptă, nu e tragic, însă Europa nu va fi mai puternică s-ar putea să devină chiar puțin mai slabă decât este acum, pentru că mesajul pe care îl trimitem piețelor, opiniei publice, va fi că n-am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Și ca ultimă intervenție, trebuie să vă spun un lucru extrem de important, care nu ține neapărat de politicile de, de, în materie de comerț. Însă, la Consiliu, la Comisie, cu toți suntem de acord că mesajul trebuie trimis restului lumii, că putem face acest lucru. Sigur, este un subiect extrem de complex și de controversat, dar putem mhm. colabora. Consiliul și Parlamentul pot să cadă de acord și că se vor putea face pași înainte cruciali tocmai în direcția întăririi Europei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Sigur, nu este ultima dată când veniți aici să avem un schimb de opinii și să ne prezentați poziția președinției maghiare în materie de schimburi comerciale. Acest prim exercițiu a fost foarte important pentru că a sporit încrederea reciprocă și sper că vom înregistra, că veți înregistra progrese în direcțiile menționate. Vă doresc succes! Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Ok, let's move on. Haideți să trecem mai departe. Point 4. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Situația actuală a negocierilor trilaterale. În <clears throat> schimb de opinii, o scurtă informare mai întâi. După cum știți, s-a ajuns la un acord cu președinția belgiană <clears throat> privind regulamentul uh, în ce privește garanțiile în acordul de liber schimb cu Corea de Sud. Trebuie să mulțumesc public raportorului și raportorilor fictivi și, de asemenea, președinției belgiene, în special domnul Angel, care a fost foarte angajat și a contribuit la acest succes. În ce privește regulamentul privind măsurile comerciale excepționale pentru țările și teritoriile care participă sau sunt legate de procesul de stabilizare al Uniunii Europene. Suntem pe cale să avem o a doua întâlnire a trialogului în zilele următoare. Perspectivele sunt că am putea ajunge un acord. <clears throat> În ce privește instrumentul financiar ICA, negocierile au eșuat. N-am putut să ajungem la un compromis privind chestiunea actelor delegate. E o problemă comună cu alte instrumente financiare și am decis împreună cu celelalte comisii să mergem mai departe în a doua lectură. În fine, în ce privește negocierile care au început cu președinția ungară a Consiliului, am avut un prim contact uh, informal privind dosarul creditelor la export, și am decis să așteptăm o mișcare din partea Consiliului în ce privește uh, răspunsul lor în scris la amendamentele care au fost înaintate la comisia noastră. Raportor, după cum știți, este domnul Jadot. Tocmai am primit o scrisoare din partea grupului de lucru de la Consiliu care ne spune că au decis să răspundă la acele amendamente. Deci va fi un nou contact uh, neoficial pe 8 februarie. Mi se pare că este o mișcare favorabilă. În ce privește punctul 5, preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan, după cum știți, am convenit să solicităm comisii să ne informeze în legătură cu situația acestor negocieri la Geneva, la OMC, în ce privește acea scutire solicitată de comisie la OMC cu obiectivul legat de acest punct. O să dau cuvântul reprezentantului comisiei, colegul uh, Cater. Solicită mai întâi să intervină, da? La microfon, dacă se poate. Aș fi dorit la acest punct, domnule președinte, <clears throat> că atunci când vorbește Parlamentul, Comisia eventual să asculte, să vă explic. Am solicitat și m-am exprimat destul de puternic în numele grupului meu să spun că dacă chestiunea legată de Pakistan ar fi de a reacționa la inundații, la drama umanitară a populației pakistaneze, ar fi fost mai bine <clears throat> să se treacă pe alte cai ajutor macrofinanciar, umanitar de urgență, care ar fi răspuns la timpul dorit la drama trăită de populația pakistaneză. Comisia ne-a exprimat foarte doct că opta pentru a treia cale pentru a ajunge astăzi la un blocaj la OMC și la un an după aceste inundații Europa tot n-a dat niciun răspuns pentru populația de acolo. Asta e o bătaie de joc la adresa Parlamentului, dar nu e foarte grav. Uh, și comisia s-a făcut puțin credibilă, nici asta nu e foarte grav. Dar în același timp, uh, unii astăzi sunt de continuare, n-au niciun ajutor și trăiesc în dificultăți ale vieții de zi cu zi, care pentru mine e ceva inacceptabil. Și singurele răspunsuri date când s-a Uh, în anumite tabere politice s-a vorbit de ideea islamismului și mai ce, că sunt partizanii islamului dur care au fost primii și integriștii cei care au răspuns de urgență la această situație. Nu mai am altceva de spus și că uneori comisia ar merita sau ar fi mai bine uneori să se mai gândească sau să gândească mai mult decât nu o face. Președintele, mulțumesc. După cum știți, nu avem nicio responsabilitate în această situație. Comisia a optat <clears throat> pentru aceste preferințe comerciale ca variantă și a cerut acea derogare la OMC. Apropo, acea derogare nu coincide cu propunerea pe care o are Comisia, pe care a înaintat-o la Parlament, ceea ce ridică o chestiune pe care am avut ocazia să o adresez comisarului pentru o scrisoare pe care i-am trimis-o. Acum suntem <clears throat> confruntați cu acea situație și suntem aici și să ascultăm ce are de spus Comisia în legătură cu situația legată de acea derogare la Geneva. Deci o să invităm să ia cuvântul pe domnul Heather Bertz. Welcome to this... Bun venit în comisia noastră și aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Cred că e pentru a treia oară că discutăm această propunere în comisia dumneavoastră și cred că am răspuns deja în decembrie la unele dintre întrebările dumneavoastră. Vă rog să îmi permite să vă reamintesc că acest schimb de păreri este pentru a auzi care este părerea Comisiei despre situația acelei scutiri sau acceptări de la Geneva, pentru că nu o să discutăm din nou fondul regulamentului. Uh, e în regulă cu mine, de asta am venit, pentru că am avut acel Consiliu la sfârșit de noiembrie. Am relatat Comisiei în decembrie în legătură cu discuțiile pe care am avut acolo și în legătură cu faptul că șapte membri OMC și-au exprimat îngrijorări la acea reuniune în legătură cu propunerile noastre. Aceștia au fost India, Bangladesh, Peru, Uruguay, ă, Taipeiul chinez, Vietnam și Brazilia. Am fost de acord să avem consultări cu acești șapte membri OMC înainte de a trece mai departe la următoarea întâlnire a Consiliului privind mărfurile comerciale. Aceasta s-a ținut săptămâna trecută la Geneva. Încă nu am ajuns la capătul drumului. Șase dintre acești membri și-au menținut îngrijorările din motive economice, au nevoie de clarificări suplimentare și de asigurări că măsurile prevăzute nu o să aibă un efect prea negativ. Dintre aceste țări, India, după cum știți, nu are doar interese economice, ci mai ales preocupări sistemice în legătură cu măsurile propuse. Acesta e rezultatul consultărilor de săptămâna trecută. Am discutat și cu președintele Consiliului privind aceste mărfuri pentru a vedea ce care e de urmat. Acum, pe 31, adică luni, avem următorul uh, Consiliu al mărfurilor comercial, unde va fi acest punct pe agenda și consultările sunt în derulare și avem legătura, în special cu Guvernul Indiei, pentru a vedea cum putem progresa pentru a obține sprijinul lor pentru această scutire la OMC. Aceasta e situația, chestiunea încă nu s-a închis, rămâne deschisă și uh, explorăm toate posibilitățile pentru ca această scutire la OMC să fie aprobată la general. Să deschidem discuția. Cred că prima întrebare care va fi adresată este dacă există vreo perspectivă sau vreo speranță rezonabilă de a se obține această scutire la Geneva. Și în al doilea rând, dacă există vreun plan B al Comisiei în caz că acea scutire nu este adoptată la Geneva. Să începem cu ceilalți membri de la PP PVF. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că sunt întru totul de acord cu ce ați spus în legătură cu acea prezentare această solicitare de acceptare din partea Comisiei. Aș vrea să subliniez <clears throat> două modificări fundamentale pe care le propunem. Mai întâi, vrem ca durata acestor preferințe la un an după intrarea în vigoare a acestor măsuri, după cum știți cu toții, acestea erau măsuri de urgență, deci un an ar trebui să fie timp suficient pentru a evalua dacă au avut vreun efect sau nu. Dacă așa stau lucrurile, Parlamentul European și Consiliul, în baza unei noi propuneri legislative înaintate de comisie, va decide dacă să o prelungească cu încă un an aplicarea acestui regulament. În al doilea rând, am considerat că este necesar să introducem o clauză de salvgardare dacă există o amenințare sau o pagubă la adresa industriei europene, să existe posibilitatea de a supune importurile dintr-un anumit produs unor măsuri de monitorizare din partea Comisiei Europene și, dacă e necesar, să permitem reintroducerea de taxe vamale pentru orice produs care provoacă sau ar putea provoca daune grave unui produs comunitar. În concluzie, stimați colegi, acest regulament ar trebui să țină cont de aceste două caracteristici cheie. Faptul că e o măsură de urgență și că este măsură unilaterală și în niciun caz nu ar trebui să pericliteze sau să submineze industria europeană. Iată de ce propunerile pe care le-am făcut noi sunt propunerile cele bune pentru a răspunde acestei situații. Mulțumesc, stimați colegi și domnule președinte. Urmează colegul Rinaldi de la Liberal și Democrat. Mulțumesc. Grupul meu și eu însumi am sprijinit comisia când s-a optat pentru aceste măsuri comerciale în ce privește acest dezastru umanitar, după cum s-a spus și în plenară. Și înțelegem și numărul de preocupări din partea PPE și altor grupuri, cum că propunerea trebuie să fie adaptată cu un fel de clauze de ieșire din vigoare sau uh, cu niște clauze de salvgardare. Problema este la Geneva, cum a fost îngrijorat de intervenția comisiei de astăzi de la această comisie. La Geneva situația s-a blocat și întrucât vorbim despre ceva legat sau ar trebui să fie legat de a ne ocupa de o situație de urgență, mă întreb dacă n-a venit cumva sau n-a expirat timpul Uh, cel puțin pentru a ne ocupa de acele nevoi. Domnul uh, Arif avea dreptate. Între timp, n-am făcut mare lucru pentru Pakistan și adevărat că pe teren alții uh, au fost într-o situație mult mai avantajoasă de a se adresa celor de pe fața locului, nu doar islamiști, ci și alte țări străine. Iar Europa a cam fost absentă. De ce m-a îngrijorat intervenția Comisiei? Înțeleg că sunt câteva țări, nu doar India, de care știam, care se opun. Și n-am înțeles dacă există vreun calendar pentru a soluționa problema. Va dura trei săptămâni, două săptămâni, șase luni sau cât anume? Sau chiar mai mult? Și dacă există vreun plan de rezervă, vreun plan B al comisiei. Și apoi, având în vedere că problema majoră pentru noi nu este de fapt acea scutire sau industria textilă din Europa, ci nevoile oamenilor din Pakistan, cei care au fost afectați de dezastru. Mă întreb dacă acum comisia, comisia care avea dreptate încercând să meargă pe această cale, dacă acum nu greșește insistând și n-ar trebui de fapt să opteze pentru o soluție diferită cu instrumente diferite. Bernd Lange from the... Acum din partea SND, colegul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin și eu cele afirmate că dacă, <clears throat> într-adevăr, e vorba de asistență pentru o situație de urgență, trebuie să negociem, să încercăm să ne asigurăm, să-i ajutăm pe cei care chiar au fost afectați de inundațiile respective. Personal, nu prea pot să cred că sistemul de preferințe poate să-i ajute pe oameni pe teren, la fața locului și cred că sunt și alții care nu cred acest lucru și am înțelegere față de cei care au pus în semnul întrebării această variantă cu exceptare. Când ne uităm la uh, criteriul GSP+, asta uneori provoacă daune, dar mă adresez comisiei. Spuneți că șase țări nu doresc acest lucru. Asta înseamnă că Pakistanul continuă să sufere. Oare n-a venit momentul să avem un plan B ca într-adevăr să să trecem la acțiune, nu doar să visăm la un plan B, să putem face ceva și să avem o asistență adecvată după acele inundații. Acum, din partea verzilor, uh, colegul Taylor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi adaug numele celor care sunt interesați să audă care e planul B și cum va fi uh, el aplicat. Dar aș întreba, în negocierea dumneavoastră cu India, există un risc de a, avea, de a da ceva la schimb în ce privește acest acord în pregătire de liber schimb cu India și să evităm uh, de a trebui să dăm ceva la schimb? O întrebare bună. Sef Karim de la grupul uh, CER. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să <clears throat> mă refer la context, ci mai degrabă pe baza comentariilor făcute de colegii Arif și Rinaldi. Cred că e important să spun aici că am fost în Pakistan și am vizitat zonele afectate de inundații și am petrecut trei zile la fața locului, în Valea Swat, unde am primit multe acuzații că extremiștii și militanții uh, sunt acolo pe teren și operează. Pot să vă spun și baza discuțiilor cu toți cei cu care m-am întâlnit că nu era nicio dovadă că de fapt s-a întâmplat așa ceva. Terenul e de asemenea natură că dacă nu ai niște elicoptere, iar forțele aeriene pakistaneze care livrează acele ajutoare, pur și simplu nu se poate face pe spinarea măgarilor. Asta e o poveste care s-a spus aici de domnule Rinaldi, domnule Aris. Mă tem că comentariile dumneavoastră din comisie de astăzi nu doar că induc în eroare, ci se și bazează pe comentarii care nu se bazează pe dovezi faptice deloc. Mai departe, pe o notă mai pozitivă, noi ca Uniune, domnule președinte, <clears throat> am reacționat în mod uh, admirabil în momentul respectiv, atât ca Uniune, cât și individual la nivelul statelor membre. Deci când colegul Rinaldi spune că Europa a fost absentă de pe teren, nu e adevărat. Am fost foarte prezenți și știu că m-am întâlnit cu prim-ministrul din Pakistan, care a apreciat foarte mult toate eforturile întreprinse de Uniunea Europeană. Poate vă aduceți aminte, domnule președinte, prima reuniune pe care am avut-o în acest Parlament, în această sesiune, în Comisia de Dezvoltare în legătură cu această problematică. Și atunci comisarul nostru a fost deja să viziteze pe teren situația. Deci vă rog să nu mai prezentăm poziția europeană într-un mod uh, care nu e adevărat. De fapt, credibilitatea Uniunii Europene este în joc acum, pentru că noi ne-am angajat să ne asigurăm că oferim orice asistență putem pentru oamenii din Pakistan. M-au auzit comentariile ministrului la această reuniune puțin mai devreme astăzi, care a reprecizat angajamentul Consiliului de a atinge aceste rezultate. Parlamentul în ansamblu vrea să vadă aceste obiective atinse, dar nu sunt extrem de încrezător atunci când reprezentantul Comisiei de aici, cel mai bun răspuns pe care poate să ne dea după toate aceste luni este să ne spună doar că explorează toate posibilitățile. Ce înseamnă asta? Ce posibilități? Cred că acest Parlament merită respectul de a fi informat, de a-i se da amănunte atunci când faceți un comentariu general de acest gen. Acest Parlament a dat sprijinul pentru dumneavoastră, Consiliul v-a sprijinit, guvernele Uniunii Europene v-au sprijinit. Așa că vă rog să nu veniți acum pur și simplu să ne spuneți că explorați toate posibilitățile. Ce, ce înseamnă asta? Da, perfectă Pavel de la PP. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dyskusja, która miała miejsce podczas... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea care a avut loc într-o reuniune precedentă a comisiei noastre, precum și discuțiile noastre cu comisia, nu au demonstrat în mod clar că această propunere reprezintă cea mai bună opțiune pentru victimele acestui, uh, acestor inundații dezastruoase. Fără îndoială, Uniunea Europeană trebuie să fie proactivă și trebuie să susțină victimele inundațiilor. Noi nu ne îndoim de acest lucru la Parlament, dar uh, nu s-a dovedit că acest tip de asistență va fi eficientă pentru persoanele cele mai afectate – în opinia mea, aceasta este problema primordială. A doua problemă este că dificultățile pe care le avem cu implementarea dau comisiei argumente în plus pentru a găsi o soluție alternativă și a se îndepărta de această soluție care se dovedește a fi foarte dificil de implementat sau care cel puțin va dura foarte mult. Planul B despre care s-a vorbit astăzi este absolut necesar. Cred că dacă vom continua în acest fel, vom uh, submina credibilitatea Uniunii Europene. Și după părerea mea, problemele cu care se confruntă victimele inundațiilor nu pot fi uh, rezolvate acordând acest gen de asistență. Și nici măcar nu ne putem ține promisiunile la timp. Lucru care nu face decât să afecteze negativ credibilitatea Uniunii Europene. Trebuie să găsim o soluție alternativă. Mulțumesc! Am, mai am cinci uh, persoane pe lista de vorbitori. Vă voi ruga să fiți cât se poate de conciși. Robert Sărdi are cuvântul de la conservatori și reformiști. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, ce a spus domnul Karim, uh, care e singura persoană din această sală care a fost la fața locului, deci știe foarte multe lucruri. Sunt foarte dezamăgit de faptul că comisia dă răspunsuri foarte slabe. Uh, Aș vrea să știu care sunt răspunsurile Comisiei la întrebarea domnului Karim. În afară de ce a spus domnul Zelenski, trebuie să spun că Parlamentul a fost de acord și Consiliul de Ministri a fost de acord să acorde derogarea OMC. Se pare că OMC-ul este uh, pe o poziție slăbită, știm acest lucru și uh, că urmarea rundei de la Doha. Am avut o clauză de revizuire după doi ani, lucru care a avut un impact considerabil asupra măsurilor pe care le luăm. doi ani uh, înseamnă nimic în viața unui stat. Aceste persoane însă suferă. Am acordat deja 400 de milioane de euro Pakistanului. Și știți că și Uniunea Europeană se află în dificultate financiară. Uh, faptul că putem ajuta Pakistanul prin intermediul comerțului este o soluție mult mai bună. În ceea ce privește acordul cu India, am aici un articol de ziar care citează surse BBC, o sursă foarte onorabilă, în care se spune că India um, îndeamnă Pakistanul să reia um, exporturile de ceapă. E vorba de o știre publicată pe BBC, după cum am spus. Se pare că India blochează aderarea Pakistanului. Poate că dacă Pakistanul uh, va face ce solicită India și va livra cepele respective, India nu se va mai opune uh, acestei derogări. Uh, încă o dată, sunt întru totul de acord cu ce a spus domnul Karim. Vă mulțumesc foarte mult. Cine s-ar fi gândit că ceapă e atât de importantă, spune domnul președinte. Din partea GUE, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, voi intra în uh, detalii, dar uh, multe dintre observații au fost deja făcute de colegii mei, în special în ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului și de acel plan B. Când vorbim despre planul B, trebuie să ne întoarcem uh, de unde am plecat. În Consiliul Uniunii Europene, statele membre nu s-au putut pune de acord în privința modului în care putem acorda ajutor direct și eficient persoanelor de pe teren din Pakistan. E vorba aici de o chestiune politică. Dacă vom opta pentru planul B, va trebui să ne întoarcem în Consiliu, să uh, încurajăm Consiliul să ajungă la un acord la următoarea sesiune, cât mai curând, și apoi să permită Comisiei să acționeze pentru a trimite ajutoare umanitare cât mai repede la fața locului. Și cred că aici nu vorbim despre credibilitatea Uniunii Europene, vorbim despre ajutoare reale și eficiente acordate persoanelor care au nevoie de aceste ajutoare. Președintele are intervenție fără microfon. pan. Cristian Muscardini, it was Doamna Muscardini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem câteva probleme tehnice pe care vreau să le menționez. În primul rând, cum să fac ca să vă atrag atenția când soliciți sau cuvântul? Pentru că la toate reuniunile am aceeași problemă. Ar trebui să am un clopoțel din care să sun ca să vă atrag atenția. Vreau să vă spun că acel condiment curry se poate face și fără ceapă, deși ceapa este foarte uh, importantă. În privința problemei care ne preocupă astăzi, vreau să reacționez la răspunsul ministrului la întrebarea foarte inteligentă adresată de colegul și prietenul meu de la grupul socialiștilor, referitoare la necesitatea unui studiu de impact atunci când se intră într-un acord bilateral. Cred că trebuie să adăugăm la răspunsul ministrului și problema fezabilității. Atunci când comisia face o propunere, înainte de a depune cea propunere, cred că comisia trebuie să evalueze fezabilitatea propunerii respective, dacă ea se poate realiza. Aceasta nu este doar o problemă a Parlamentului, dar dacă problema ar fi fost studiată mai în profunzime, s-ar fi constatat că OMC-ul nu poate da aviz favorabil pentru că pur și simplu această propunere nu se conformează regulilor OMC. Mă întreb dacă cumva ar fi posibil ca noi toți în viitor să analizăm uh, o propunere a Comisiei uh, și din punct de vedere al fezabilității și să avem o uh, abordare globală a țărilor care au nevoie de asistență comercială. Una este asistența umanitară, dar, dar asistența comercială, asistența oferită prin comerț, uh, implică uh, existența unui studiu de impact care să fie făcut în prealabil. Din partea PPE, domnul Fiolner, sunt de acord cu ce a spus doamna Muscardini. Am cunoscut mulți experți eu personal sunt de acord cu această propunere a Comisiei. Îmi pare rău că ea a fost diluată într-un fel. Dar am întâlnit mulți experți care mi-au spus că această propunere este bună, dar că se întreabă și pun la îndoială dacă ea va funcționa în cadrul structurilor OMC. Indiferent dacă considerăm că această propunere este bună sau nu, cred că trebuie să uh, subliniem aspectele politice uh, și cred că acestea ar fi fost uh, conturate dacă am fi făcut înainte de a face această propunere și un studiu de fezabilitate. Încă ceva. Uniunea Europeană este cel mai mare uh, furnizor de ajutoare din lume, însă există o diferență mare între Uniunea Europeană și alți donatori. Noi combinăm uh, ajutorul cu comerțul. Noi folosim uh, comerțul ca instrument de dezvoltare. Avem planurile GSP, GSP+, plus. și de acest aspect din politica comercială a Uniunii Europene sunt mândru, deși nu sunt mândru de toate uh, măsurile luate în cadrul acestei politici. Mă tulbură puțin uh, această dezbatere Nu sunt însă mândru de dezbaterea de azi. Ar fi păcat dacă începem să pierdem aceste aspecte. Avem nevoie de mai mulți bani, spun unii, și începem să ne pierdem încrederea în aspectele comerciale. Așa cum a spus doamna Muscardini, ar fi extraordinar să avem un mecanism comercial de urgență. M-ar bucura foarte mult dacă am putea discuta acest lucru, pentru că el ar permite să nu mai ne mai găsim în aceeași situație data viitoare. Pentru că eu cred că nu trebuie să renunțăm la um, liberul schimb ca instrument de dezvoltare ca urmare a acestei dezbateri. Mulțumesc, domnul președinte. Voi da cuvântul domnului Darmaus, care este raportor uh, din partea comisiei noastre pentru această problemă. Două sau trei chestiuni vreau să menționez vetoul indian. Aș propune următorul lucru comisiei. Dacă India vrea să-și exercite dreptul de veto, cred că trebuie să prezentăm OMC-ului o uh, propunere finalizată. Și dacă India își folosește dreptul de veto, trebuie să-și asume răspunderea pentru acest lucru. Nu este suficient uh, să spunem, da, India își poate folosi dreptul de voto și atunci să nu facem propunerea aceasta deloc. Domnul Moraldi are dreptate când uh, se uh, gândește la suferința pakistanezilor. Bineînțeles că vor fi consecințe dacă nu se pune capăt acestei suferințe. Am și un interes uh, personal aici. Am fost un prieten al uh, guvernatorului Punjab care a fost asasinat la scurt timp după anul nou. Inundațiile din Pakistan sunt exact tipul de situație care pot duce la probleme extraordinar de grave, care depășesc mult, cu mult consecințele inundațiilor. În legătură cu răspunsul lui Pavel Solevski, vreau să spun și eu următorul lucru. Primul ministru Cameron a spus în urmă cu un an, un an jumătate, că Uniunea Europeană trebuie să introducă preferințe comerciale pentru a uh, ușura situația inundațiilor din Pakistan. Eu am spus că domnul Cameron nu va face acest lucru, nu, va, nu va putea face. Trebuie să vă spun că guvernul britanic a făcut un efort uh, sincer de convingere a altor state de a se alătura la acest plan de a introduce preferințe comerciale. Vă rog să fiți atenți. Cu siguranță, onorați colegi, nu doriți să confirmați criticile noastre din uh, Regatul Unit, cei pe care criticile noastre vis-a-vis -vis de UE, ale celor de la Partidul Independenților Britanici. Deci vă rog să ne dovediți că nu avem dreptate. Propunerea a fost prezentată pentru uh, a dura pentru o perioadă de 2 ani. Dacă durează mai puțin de 2 ani, ea nu va fi foarte eficientă. Eu cred că ea trebuie să dureze, pentru aceste măsuri trebuie să uh, fie în vigoare timp de 2 ani de la data introducerilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Voi da cuvântul comisiei. Mai doriți să adăugăți ceva la prea puținele informații pe care ni le-ați furnizat până acum? Mulțumesc, domnule președinte pentru că îmi dați cuvântul pentru a completa intervenția mea anterioară. Să ne amintim, așa cum au făcut-o antevorbitorii mei, că aici lucrăm pe baza mandatului foarte precis pe care uh, l-a primit Comisia de la Consiliu în septembrie. Avem um, parametri foarte specifici pentru măsurile propuse. Uh, am examinat și alte opțiuni, Consiliul European a decis că aceasta este varianta pe care vom merge și s-a ținut cont că se va ține cont și de regulile OMC. În ceea ce privește uh, declarația privind Pakistanul din 16 septembrie, am uh, acționat foarte repede, în timp de patru săptămâni am pregătit o propunere, am tradus-o și am prezentat-o Consiliului și Parlamentului European în legătură cu aceste măsuri de urgență. Pakistanul încă se confruntă cu inundații, deși acestea nu mai uh, apar pe prima pagina ziarelor. Și toate aceste măsuri le-am luat în patru săptămâni. E vorba de o măsură de urgență care a necesitat atenție imediată. După cum am spus, această propunere corespunde parametrilor uh, mandatului pe care l-a dat Consiliul. Nu am avut altă variantă. Nu am avut o uh, opțiune uh, bazată pe derogare. Nu a fost o opțiune GSP Plus sau a fost aceasta pe care tocmai am precizat-o. Trebuie să găsim un echilibru între preferințe comerciale ambițioase cu Pakistanul pentru uh, produse limitate și pe o perioadă limitată și interesele industriei europene. Desigur, suntem deschiși pentru uh, propuneri. Uh, la Consiliu se poartă discuții continue în legătură cu cizelarea aspectelor interne ale acestui regulament. Am văzut că și aici s-au făcut multe uh, propuneri care se încadrează în aceeași discuție. E vorba și de clauza de salvgardare și de acele cote tarifare și, despre, și în legătură cu extinderea perioadei de valabilitate a propunerii. În ceea ce privește OMC-ul, Mandatul pe care l-am primit a fost în conformitate cu regulile OMC. Uniunea Europeană uh, respectă aceste reguli și foarte clar de la bun început s-a spus că niciun regulament nu se va abate de la um, derogările acordate de OMC. Nimeni nu a spus până acum uh, nu la această solicitare de derogare. Nici India, nici Bangladesh, nici Vietnamul, nici Brazilia, nici Peru și niciun alt stat Partea bună este că încă au loc consultările, noi discutăm cu aceste state, după cum am spus, nu s-a închis nicio ușă, vom avea încă o reuniune la Consiliu. OMC-ul a pregătit câteva, a stabilit câteva termene limită înainte de adoptare în cadrul Consiliului General din februarie sau martie anul acesta. După cum am spus, purtăm discuții cu India. Uh, E vorba de discuții separate de cele legate de uh, acordul de liber schimb cu această țară. Nu discutăm derogările acordate uh, Pakistanului uh, în uh, cadrul negocierilor uh, legate de acordul de liber schimb. În ceea ce privește planul B, după cum am spus, uh, acesta nu uh, reprezintă planul A, din contră, reprezintă un plan B sau C sau D, unul dintre multele planuri pe care le-am discutat uh, în lunile finale ale anului trecut, când a avut loc uh, summitul UE-Pakistan. Uniunea Europeană a început de mult și continuă să ia măsuri concrete și să ajungă la rezultate. Noi uh, continuăm uh, consultările la Geneva, discuțiile nu s-au încheiat. La momentul uh, respectiv vom reevalua situația în special dacă vom ajunge la un blocaj în Geneva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, încheiem astfel și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6, viitorul, viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale. Aveți în dosar uh, proiectul de raport. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Acei dintre dumneavoastră care doresc să poarte discuții, vă rog să le purtați în afara acestei săli. Și rog pe cei care părăsesc sala să o facă cât se poate de repede.

Mulțumesc. Punctul 6. Viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale. Proiectul de raport în dosarele noastre. Raportor domnul Kader Arif, care dau cuvântul. Monsieur le Président, merci. Domnule președinte, <clears throat> mulțumesc, dragi colegi. Mai întâi, un cuvânt de mulțumire pentru contraraportor, că am avut ocazia să facem un schimb pentru calitate și spiritul deschis în care am discutat. Aș vrea să încep repetând ceva pentru care vă rog să mă scuzați. Pe 2 septembrie, vreau să vă reamintesc, cu acordul uh, ansamblului grupului politic, președintele nostru Morera a adresat comisarului o, un mesaj în care ai solicitat două lucruri. Unu, că Comisia să nu începe să negocieze investițiile cu țări terțe atât timp cât Parlamentul nu se va fi pronunțat printr-un vot cu privire la raportul pe care îl conduc și cu privire la conținutul pe care dorește să-l dea viitor, viitoarelor acorduri europene de investiții. Al doilea punct în acel e-mail adresat de Vital Morero comisarului este că orice propunere de mandat să fie trimisă Parlamentului în același timp ca și Consiliului cu respectarea acordului cadru dintre Parlament și Comisie, care precizează de asemenea la alineatul 19 că mandatul trebuie transmis uh, la timp, permițând Parlamentului să-și exprime punctul de vedere și Comisiei să țină cont de asta. Iată care era conținutul scrisorii, domnule președinte, pe care ați trimis-o cu sprijinul tuturor grupurilor politice. Astăzi, niciuna dintre aceste condiții nu este respectată. Propunerea de mandat pentru capitolul investiții din acordul cu Canada este de pe 20 decembrie, a fost primit de Parlament abia pe 13 ianuarie, doar coordonatorii au acces astăzi, adică sunt documente care nu pot fi difuzate și deci, începând cu momentul în care nu pot fi difuzate, nu poate să existe dezbatere. Singurul mijloc ce ne mai rămâne atunci este să ne pronunțăm cu privire la ce dorim să vedem în acest acord este votul acestui raport din uh, proprie inițiativă, în timp ce și aici negocierile cu Canada și India durează deja de mai mulți ani Comisia nici măcar n-a avut eleganța sau curtoazia să aștepte ca măcar Parlamentul să aibă timpul să se pronunțe. Mm, nici măcar n-are rost să mă mai enervez, pentru că nu vește la nimic și... Deci nu o să mă mai irit. Vreau doar să vă spun și să vă solicit din nou să vă plângeți oficial, domnule președinte, v-aș ruga, pe lângă comisarul de guht, și aș dori ca această scrisoare care avea caracter doar privat să fie făcută publică. Iată în ce privește acest prim element pentru a deschide această dezbatere cu privire la investiții. Pe fond, am avut deja plăcerea să prezint în fața colegilor documentul de lucru, în care mi se păreau prioritățile pentru viitoarele acorduri și se rezumă la șase puncte. Primul, câmpul de aplicare, Tratatul de la Lisabona nu creează o competență exclusivă a Uniunii decât pentru investiții străine directe. Curtea de Justiție Europeană s-a pronunțat clar în acest sens, investițiile străine directe nu acopere decât investițiile pe termen îndelungat, reprezentând peste 10% din întreprinderea achiziționată și vine însoțită putere managerială, ceea ce nu va acoperi niciun caz investițiile care nu sunt de portofoliu sau drept de proprietate intelectuală. Dacă statele membre vor să acordă astfel de protecție investițiilor uh, bursiere, fonduri suverane străine, ca și investițiilor pe termen îndelungat, însoțite de crearea de uzine și de locuri de muncă legate, o să-și asume această responsabilitate și eh, să explice în fața Parlamentelor Naționale, pentru că aceste parlamente să poată să valideze opțiunea respectivă. Dar în ce ne privește pe noi, cred că ar fi greu să pot să cauzionez o astfel de viziune care nu e doar contrară tratatului de la Lisabona, ci creează în plus uh, un exces de protecție de investiții străine cu caracter pur speculativ. Al doilea punct, protecția investitorului este esențial. Să nu creăm incertitudine sau insecuritate pentru investitor, dar în același timp în anumite limite. Ce înseamnă exprimarea? Tratament just și echitabil dacă nu avem nicio definiție adoptarea unei legislații sociale sau de mediu legitimă poate fi considerată ca fiind injustă, nedreaptă, se pun diverse întrebări în acest domeniu. Al treilea punct, protecția spațiului public. Este vorba pentru mine de o chestiune majoră în legătură cu punctul pe care l-am menționat pentru a evita ca legislația adoptată în mod legitim de guverne să nu poată fi atacată. E vorba, după părerea mea, și de a exclude anumite sectoare din câmpul de liberalizare, în special în domeniul culturii, am avut dezbatere acum câțiva ani în legătură cu acordul multilateral de investiții în educație sau sectoare de importanță strategică pe plan național. Al patrulea punct, incluziunea am făcut-o în acordurile de liber schimb de norme sociale și de mediu. E vorba de un element care, pe părerea mea, figura în acorduri. OCDE tocmai a făcut o reformă a liniilor directoare în materie de responsabilizare a întreprinderilor, reguli de bază pe care Investițiile europene vor trebui să le respecte. Am avut deja niște discuții în acest sens și ușile nu sunt închise. În al cincilea punct, mecanismul de reglementare diferit. Acesta e puțin transparent, ca să nu spun că nu e deloc. Posibilitatea de a face apel și de acces la părți terțe nu există cu adevărat. Mă gândesc la sindicate în special și deci Cred că și în acest sens trebuie să se modifice, să facă niște propuneri în cadrul mecanismului de soluționare a diferendelor. Iată cele cinci puncte majore care vor fi conținute în raportul meu. Al șaselea punct, alegerea unei parteneri și a puterilor acestui Parlament. Am precizat în introducere, deci aștept aici mai degrabă un răspuns din partea Comisiei la acest punct. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat atât de cu Mulțumesc. Of requests, um, Mulțumesc, Cader Arif. S-au înscris uh, multe persoane la cuvânt și am să vă rog să fiți foarte, foarte conciși. În fel de la liberal-democrați, domnule președinte, stimați colegi, domnule Arif, aș avea câteva observații în legătură cu acest proiect de raport. Când vorbim de viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale directe, cred că e foarte bine să o discutăm aici în cadrul unui raport. Însă, trebuie să vedem exact cum au funcționat lucrurile până în prezent. Și să vedem ce măsuri s-au bucurat de succes în trecut în materie de protejare investitorilor uitați-vă la situația existentă în materie de politici economice. Dați voi să vă amintesc ce, ce a spus uh, ministrul de resort din Franța. Republica Federală Germană are un surplus uriaș la export pentru că este cea mai competitivă economie din lume. Asta a spus dânsă. Întrebarea care se pune e următoarea există vreo legătură între capacitatea de export la nivel mondial și investițiile străine. Există niște conexiuni la nivel de investiții care ajută economia germană în acest sens? Cum este legată această alte economii majore din lume? Situația e la fel și în cazul Olandei și a Marii Britanie. După informațiile pe care le am, acordul de protecție a investițiilor diferă, acordurile de protecție a investițiilor diferă de la un stat membru la altul. Deci înainte de a formula o poziție politică definitivă, trebuie să avem răspunsuri clare care să ne arate ce avem în prezent. În, în termeni concreți, e foarte important ca investitori europeni care își trimit banii în țări, terție, în țări terțe trebuie să beneficieze de un nivel maxim de securitate. Existența multor firme din Europa depinde de investițiile străine directe. Și, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că investitorii și firmele europene sunt într-o poziție, se află într-o poziție mai bună. Deci, aceste acorduri însă nu trebuie să fie supraîncărcate cu alte standarde, cum ar fi de, cele de mediu sau sociale. Nu mă înțelegeți greșit. Eu sprijin ideea standardelor de mediu și sociale, însă întrebarea e următoarea. Ar trebui să recurgem la alte instrumente pentru a ne asigura că aceste standarde sunt respectabile prin Organizația Internațională a Muncii, uh, Eh, și așa mai departe. Cam asta ar fi opinia mea legătură cu informațiile primite până acum. Să vedem ce avem în momentul de față și să vedem dacă nu cumva ar trebui să includem aceste elemente în acordul de protecție a investitorilor. Există state membre care au astfel de instrumente și de multe ori dispozițiile respective sunt încălcate se recurge la exproprieri fără compensație, de exemplu, fără despăgubiri. Deci trebuie să avem mare atenție și trebuie să ne asigurăm că, o că investitorii europeni sunt protejați peste tot în lume. Trebuie să, dăm, să fim foarte, foarte atenți. Ca să rezum, cred că raportorul a subliniat un aspect important. Comisia trebuie să respecte scopurile generale ale Uniunii Europene în materie de politici ale investițiilor și noi ca Parlament trebuie să participăm în definirea normelor directoare. Calitatea ar trebui să prevaleze, să vină înaintea vitezei, să nu ne grăbim și să vedem culoarea minte care va trebui să fie poziția noastră. Avem un sistem care funcționează, un sistem care a funcționat bine până în prezent, nu putem, încă mai putem supraviețui cu acest sistem câteva luni sau câțiva ani, chiar uh, pentru a avea suficient timp să, să putem pune pe picioare o abordare strategică pe termen lung pentru viitorul politicilor de investiții în Europa. Mulțumesc, uh, domnul Casperi, PPE. Domnule președinte, aș dori să sprijin direct multe dintre afirmațiile făcute de raportor. În primul rând, uh, Comisia uh, începe să, să, trebuie, să, a, a început să discute cu Canada, Singapore și India înainte ca noi să avem ocazia de a discuta aceste lucruri. Ne-ar fi plăcut să avem și noi câteva săptămâni la dispoziție pentru a putea discuta și în această problemă. E vorba de un, un proces de negociere care se apropie de final. Ar trebui să, să se acorde mai mult respect Parlamentului în acest sens. În al doilea rând, uh, ca și antevorbitorul meu, consider că n-ar trebui să fim uh, derutați aici, să scăpăm în vedere ceea ce trebuie să avem în vedere. Vorbim de un acord de protejare a investitorilor. Asta e problema de bază. Uh, standarde sociale, legislația din țările terțe. Bine, cu toții suntem de acord din acest punct de vedere, însă să nu reinventăm roata. Probabil comisia ne-ar putea da o evaluare, însă trebuie să vedem care sunt exemplele de bună practică, să vedem ce se face deja și din aceste lucruri să rafinăm și noi o serie de propuneri concrete. Cum putem asigura protecția investitorilor pe de o parte, bine, dar în același timp trebuie să vedem cum putem prinde și acele componente care țin de standardele de mediu sau sociale. După cum spunea colegul meu, nu trebuie să supraîncărcăm acordurile de, de protejare a investitorilor. Acestea ar trebui să rămână concentrate pe obiectul lor fundamental, protejarea investitorilor. Dacă investitorii au o serie de întrebări, îngrijorări, dacă consideră că nu sunt suficient de bine protejați, dacă văd că sunt uh, clauze în acord care transformă albul în negru, am, am putea să, să ajungem la, la un efect complet contrar celui dorit investițiile de care vorbim se îndreaptă principal spre țări emergente sau curs de dezvoltare. Un alt aspect pe care am discutat în cadrul grupului meu este că nu trebuie să discutăm doar de investițiile directe, ci și la investiții de portofoliu. Nu ar trebui să excludem acest tip de investiții și ar fi foarte bine dacă am putea să avem o discuție pe această temă cred că raportorul tinde să excludă investițiile de portofoliu și alte, alte tipuri de investiții, însă dacă vorbim de medicamente, lucruri de genul ăsta, ar fi o idee bună să vedem, să ne putem puțin la, la brevete și să le excludem din acordurile cu privire la protejarea investitorilor. Sunt industrie, cercetare și dezvoltare, sunt sectoare în care problema proprietății intelectuale pot, poate fi inclusă foarte bine. Um, și ca să, ca să uh, economisim timpul, aș avea câteva lucruri de spus în legătură cu următorul punct de pe ordinea de zi, raportul Schlitter. Există o incertitudine legală. Măsurile existente vor continua pentru ca investitorii să poată să aibă încredere în investițiile pe care le fac. Și ar trebui să lucrăm împreună, să ajungem la un acord pentru a găsi un instrument care nu lasă Comisia și Consiliul în suspensie neacoperit. Trebuie să există certitudine juridică pe de parte, certitudinea că există un instrument funcțional care va da posibilitatea Comisiei să încheie noi acorduri. Nu mi-am înaintat propriile amendamente, nu, nu vreau să le prezint acum complet, însă ar trebui să existe o fel de formulare care să sugereze că investițiile existente trebuie să respecte vechile dispoziții de protejare a investitorilor, însă dacă cei de la comisie uh, semnează un nou acord de protejare a investitorilor cu o țară, atunci noile investiții vor face obiectul noului acord, însă vechile investiții rămân protejate de, principi, de, de uh, dispozițiile vechilor acorduri va trebui să facem o distinție între investițiile făcute în trecut și cele care se vor face după intrarea în vigoare a acestor eventuale acorduri europene de protejare a investitorilor. Sper să putem reveni la această problemă. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor este chiar domnul Karl Schlitter pentru că foarte multe persoane s-au înscris la cuvânt, am să vă rog să fiți cât de conciși, pe cât de conciși posibil. Terminăm în câteva minute, am înțeles bine? Când vom, vom avea timp să discutăm și raportul meu? Este pe ordinea de zi. Nu e nicio problemă. Eu credeam că vom termina la 5 și jumătate. Mulțumesc raportorului pentru uh, materialul uh, trimis. E important să subliniez aspectele pe care le-ați menționat, mai ales mediul soci- problemele sociale și de mediu. Standardele sociale și de mediu sunt importante și trebuie prinse cumva într-un mod sau altul, însă nu, nu nu. am căzut de acord asupra felului în care putem face acest lucru. Mă refer acum la raportul domnului Caderariv, nu la al meu. Văd că acele firme care respectă legea nu trebuie să se îngrijoreze că nu beneficiază de protecție. Totuși, statele trebuie să aibă posibilitatea de a legifera și firmele trebuie să respecte aceste reguli. Dacă nu respectă reguli, eu nu prea vreau să le acordăm protecție suplimentară. Pentru că dacă facem acest lucru și ei nu respectă celelalte standarde, atunci beneficiază de un avantaj concurențial uh, uh, neloial. O firmă care respectă regulile, o firmă care respectă toate standardele, nu are de ce să se îngrijoreze. Așa ceva trebuie să facem. În ceea ce privește transparența, e foarte important. Transparența nu a fost menționată foarte mult de antevorbitori, însă transparența uh, este o chestiune esențială pentru noi. Credem că transparența va rezolva multe alte probleme. De asemenea, implicarea Parlamentului în elaborarea unei noi politici de investiții la nivel european și Comisia n-ar trebui să înceapă să negocieze înainte ca noi să formulăm politica referitor la noile acorduri. Altfel, multe elemente din acest raport sunt similare cu cele din raportul meu, așa că n-am să mai vorbesc acum, voi discuta când prezint propriul raport. Domnul Scholz. Domnule președinte, problema comportamentului comisiei, în problema acestui comportament sunt de acord cu antevorbitorii și aș dori să-i mulțumesc raportului pentru abordarea pe care a ales-o, ales-o și pentru direcția pe care a dat-o acestui raport. Cred că, într-adevăr, trebuie să discutăm în detaliu justificările date. Nu avem foarte mult timp la dispoziție astăzi, așa că am să încerc să fiu foarte scurt. Uh, Însă problema definițiilor definiția domeniului de aplicare nu este suficient de precisă încă. Pentru mine termenii sunt mult prea generali. Rămâne o problemă majoră aici și anume în ce măsură sectorul investițional trebuie să fie reglementat. Investițiile pot include și achiziționarea unei companii străine și concederea 70% din personal acesteia. Deci dacă nu avem criterii precise, dacă nu știm ce înseamnă investiție, asta sigur poate afecta realitatea socială a firmei sau a țării vizate. Deci, una dintre aceste investiții s-ar putea să nu fie tocmai uh, acele investiții responsabile pe care noi vrem să le avem. Dacă citiți raportul, vedeți că este o legătură între preambul, între considerente, punctele 10 și 7, unde se definesc investițiile străine directe. cred că am, s-ar putea include mai multe informații, probabil acolo la, la considerente, să, care ar clarifica uh, unele aspecte care sunt încă vagi. Relația dintre investitori și răspunderea publică sau răspunderea statului. Această relație este foarte importantă. Dreptul autorităților publice de a influența anumite domenii de activitate – acest lucru trebuie să fie prins aici. Și asta ne aduce la legătura între procesele microeconomice și cele macroeconomice. Este un aspect foarte important care va fi urmărit, sper, uh, și ulterior în raport. Aș avea câteva propuneri de amendament pe care o să le prezint în viitor. Însă, pentru că nu mai avem timp, Am să mă refer aici doar la punctul 5, unde se vorbește de domeniul de aplicare. Este o listă de întrebări foarte, foarte importante acolo și în viitor sper că se va putea menționa în mod explicit uh, anumite elemente referitor la acordurile de liber schimb. În, în viitorul apropiat să putem să avem multe noi acorduri în acest sens. Oricum, în interesul conciziei, am să mă opresc aici deocamdată. Însă am să trimit comentariile domnului Arif și sper să putem colabora pe viitor. Vă mulțumesc, va trebui, spune președintele, va trebui să impun limită de timp, două minute, domnul Zalețchi, PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor. Este un raport foarte bun și suntem cu toții perfect conștienți că e vorba de o muncă de pionierat. Raportorul a deschis o cale complet nouă. Dezbaterea de astăzi ne-a arătat foarte bine cât de multe lucruri rămân de soluționat. Avem mai multe întrebări decât răspunsuri. De aceea, mi se pare, și avem două raporturi, două rapoarte, unul acorduri bilaterale, altul viitorul politicilor în materie de investiții. Trebuie să, să ducem mai departe acest demers. În ceea ce privește raportul domnului Arif, cred că avem nevoie de mai mult timp. Și sprijin spusele domnului Caspari și de asemenea spusele celorlalți antevorbitori. Câteva comentarii scurte. O problemă importantă este protejarea investitorilor și relația dintre nivelul de protecție oferit de acordurile existente și nivelul de protecție pe care îl avem în nou, noile acorduri la nivel european. Sunt de acord cu domnul Arif. Trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici aici. E, e foarte greu să facem noile acorduri europene dependentă de includerea tuturor clauzelor din acordurile naționale. Nu putem face acest lucru. Pe de altă parte, noi trebuie să ne asigurăm că nivelul de protecție oferit este uh, cel mai ridicat posibil, apropiat de nivelul actual. În ceea ce privește standardele sociale, standardele sociale și de mediu, evident, fiecare firmă trebuie să respecte legislația națională în materie de protejarea mediului și de protecție socială. Însă există anumite țări în care firme europene mari s-au văzut lipsite de activele lor de acolo pentru că s-a spus că încalcă legislația de mediu, deși motivele reale erau cu totul altele. Erau de natură economică. nu aș vrea să cădem aici într-o capcană. Vă mulțumesc. Do- două minute. Christopher Fiedler. Vă mulțumesc foarte mult. Investițiile străine directe sunt importante pentru că sunt un motor al dezvoltării și al creșterii economice și trebuie să ne aducem aminte că nu avem suficiente astfel de investiții în multe țări. Și asta se întâmplă pentru că țările respective nu sunt un mediu sigur. De aceea, UNCTAD uh, salută aceste investiții. Noi trebuie să întărim aceste instrumente și nu să le slăbim. Am subliniat acest lucru pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu unele lucruri pe care le-a spus domnul Arif, însă cred că, din alte puncte de vedere, propunerea domniei sale ar putea slăbi acordurile în primul rând, excluderea anumitor sectoare. Dacă o țară vrea investiții în infrastructură, în energie, în orice domeniu, dacă, dacă vor și au nevoie de astfel de investiții, ar trebui să ușurăm aceste investiții de orice natură ar fi acestea și, prin urmare, cred că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că toate domeniile sunt acoperite pentru că, într-adevăr, să ne asigurăm că banii merg în țările respective, în domeniile care, pe care țara respective le consideră prioritar. Dacă ei vor să investiții în sectorul respectiv, trebuie să spunem da, foarte bine. În al doilea rând, rezolvarea disputelor. În opinia mea, aceasta trebuie să fie previzibilă și să urmeze o procedură juridică, nu un tribunal politic. Ce avem în prezent este un cadru previzibil și clar legal. Deci de aceea nu aș include elemente care l-ar putea transforma într-un tribunal de natură politică. În al treilea rând, standarde sociale și de mediu. Sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Schlitter. Firmele trebuie să respecte regulile existente, însă la fel trebuie să o facă și țările. Chiar și când legiferează în domeniile de mediu sau social. Deci ar trebui să avem aceleași reguli în domeniile sociale și de mediu ca și în alte domenii ca să ne asigurăm că toată lumea joacă după aceleași reguli. Asta ar fi o metodă de a spori volumul investițiilor într-o anumită țară în sectoare prioritare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și acum, din partea Comisiei, domnul Mauro Petriceni. Mulțumesc. O să încerc să spun rapid trei lucruri. Mai întâi, niște scuze în legătură cu o eroare tehnică în ce privește transmiterea <clears throat> proiectului de directivă de negocieri cu Canada ar fi trebuit să vină în același timp ca la Consiliu. <clears throat> A fost o greșeală tehnică. Serviciul Comisiei vă scuze și vom încerca să evităm o repetare a acestor greșeli pe viitor. Al doilea punct, o clarificare privind directiva de negociere pentru cele trei țări. Suntem Hmm? implicați în negocieri de liber schimb cu aceste țări de ceva timp. Avem mandat cuprinzător care include și investițiile. Ce nu avem sunt linii directoare detaliate privind protecția investițiilor. Acesta este subiectul acestui proiect de directivă de negociere. N-am început negocierea acestui capitol cu aceste trei țări. Ar fi o lipsă de respect și pentru Consiliu, nu doar pentru Parlament, să începem astfel de negocieri înainte de dezbaterea directivelor care să fie încheiat. Aceste țări, aceste propuneri nu pot fi uh, oprite, nu putem să le oprim. Deci așteptăm discuția cu privire la aceste directive de negociere cu început la Consiliul săptămâna trecută. Ne așteptăm să dureze ceva timp și va fi o ocazie ca acea discuție să fie și cu comisia dumneavoastră. În al treilea rând, pe fond, la diversele chestiuni ridicate de domnul Arif, ne-am notat toate aceste puncte, așteptăm uh, cu nerăbdare să lucrăm cu această comisie pe fondul problemei. Un comentariu în ce privește sfera de aplicare. Văd rostul de a avea o limitare pentru investițiile străine directe. În același timp, interesul nostru economic trece mult dincolo de acesta. și trebuie să găsim o formulă care să Hmm? reflectă în întregime interesele economice. Se acceptă în comun mișcările rapide speculative de capital, care în mod uh, obișnuit nu sunt uh, acoperite astfel de acorduri. Aceasta e părerea Comisiei. În ce privește investițiile de portofoliu, e vorba de angajamente pe termen îndelungat în unui investitor pentru uh, <clears throat> economia țării gazdă, deși nu vine sub forma înființării unei noi fabrici. Comisia consideră de asemenea Există o competență exclusivă care derivă din alte prevederi ale tratatului, articolul 207, care reprezintă un element de avut în vedere. <clears throat> Domnule președinte, având în vedere criza de timp, nu o să comentez acum, o să răspund în scris la toate celelalte puncte pe care ni le-am notat și transparența, respectarea legislației naționale. Ca și membrii comisiei și noi ținem foarte mult la dezvoltarea durabilă, respectarea dreptului muncii și în politica noastră comercială și așteptăm continuarea discuțiilor. Mulțumesc. Of course, we take notice of the apology of the Commission. Luăm notă și de scuzele comisiei în legătură cu faptul că nu a informat comisia. Da timp. Pentru a încheia discuția, raportorul uh, Cader Arif. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru intervențiile care, pe care le-am ascultat. Nu vreau să prelungesc prea mult. <clears throat> Ce m-a călăuzit în reflexie? Uneori avem tendința să uităm Deci ce m-a călăuzit până acum, un element pe care uneori îl uităm, în calitate european, nu mai suntem singuri investitori și întreprinderile nu mai sunt singurele capabile să investească în străinătate. Apariția de mari țări emergente, cum sunt uh, China sau India, trebuie să ne facă să privim lucrurile în mod oarecum diferit. O prima idee pe care doresc să subliniez. Un al doilea element din reflexia mea, eu apăr ideea că Uniunea trebuie să aibă o politică de investiții cu atât mai mult cu cât e integrată sau cuprinsă în tratatul de la Lisabona. Există o neliniște a statelor membre sau unora dintre ele care ar dori să renaționalizeze, ar spune, aceste investiții de acord, aceste acorduri de investiții fără a da anumite elemente foarte importante pe care le dă tratatul. În același timp, există 1200 de acorduri bilaterale în prezent. Ce mă călăuzește în această reflexie? 1. Să nu creăm insecuritate juridică pentru întreprinderi, pentru investitori, să nu creăm insecuritate pentru statele membre și în același timp să le spunem că trebuie neapărat să accepte ideea să poate să existe o viitoare politică de investiții a Uniunii Europene, cum vom auzi și în raportul Schlitter. Aș lua ansamblul amenzamentelor uh, depuse. Sunt uh, dispus să discut uh, toate semnele de întrebare exprimate pentru a avea cel mai bun text posibil, cea mai bună majoritate posibilă, tocmai pentru a terna cât mai greu în ce privește această chestiune a investițiilor. Cred că există diverse neliniști menționate, special în legătură cu normele sociale de mediu, nu o să le discut acum, dar ar merita o discuție mai detaliată și a prezenta argumente și ideea de a nu avea neliniște, așa cum se definesc, cum a putea trece în text într-un lucru, dar în același timp să spunem că capacitatea de export nu se leagă neapărat de numărul de acorduri de investiții încheiate de o țară în general, Germania are o mare capacitate de export, dar nu se leagă neapărat de numărul de acorduri de investiții pe care le are. Și alte politici uh, sunt uh, promovate în alte state europene. În același timp, să spunem că în ce privește investițiile, Franța beneficiază ca țară de cel mai mult număr de investiții străine directe, dintr-un motiv simplu, pentru că are infrastructuri bune, și servicii publice de calitate. Aceste aspecte mi se par importante și problema intereselor strategice ale Uniunii. Suntem piața cea mai deschisă din lume și uh, e important când se discută protecționismul să, avem, să știm ce reciprocitate putem stabili, cum să ne apărăm și noi industriile în această politică de investiții. Și sunt gata să răspund la toate neliniștile sau întrebările adresate, cu mare plăcere. Mulțumesc, a fost o discuție foarte interesantă. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 uh, februarie. Și votul se va derula <clears throat> pe 3 martie. Acum punctul 7, care e înrodit cu acesta. trebuie să mm, solicit uh, înțelegere din partea coordonatorilor pentru că nu putem începe la timp reuniunea coordonatorilor. O să-i rog pe cei care au cuvântul acest punct să fie cât mai subcinți cu putință. E vorba de dispoziții tranzitorii pentru acorduri bilaterale de investiții între state membre și țări terțe. Raportor este domnul uh, Carl Schlitter din partea verzilor. Trebuie să se discute amendamentele. Nu sunt decât 184 de amendamente care au fost depuse până în prezent la acest proiect de raport. Well, may I tell you that this is quite normal in other e ceva destul de întâlnit de alte comisii, dar la noi suntem mai surprinși pentru că nu avem chiar atât de multe amendamente. Dar poate ar fi bine să ne obișnuim și noi cu atâtea divergențe. Carl uh, Schlitter, ai acum cuvântul să faci o introducere a discuției. Mulțumesc! Așa se întâmplă cu dosare juridice complicate. Sunt mai obișnuit la Comisia de Mediu, iar uh, încă mai avem până batem recordul de 1200 de amendamente la dosare juridice. E un început bun sau prost, am putea spune că 184, dar măcar arată că e un dosar care se bucură de interes și e ceva complex. Am nevoie de câteva minute ca să vă spun câte ceva. Și ceva legat de discuția de dinainte. Pentru mine, aceste acorduri bilaterale de investiții trebuie să le apere pe companii de tratament incorrect și în același timp să nu credem că firmele sunt niște bebeluși fragili care trebuie apărate de orice posibilitate posibilă. Investiția întotdeauna înseamnă și un risc. Faci o investiție, îți asumi un risc. Nu poți să elimini toate riscurile, orice risc într-o investiție. Cel puțin riscurile ar trebui să fie corecte și distribuite în mod uh, echitabil. Toată lumea ar trebui să aibă șanse să se dezvolte ca După cum orice bebeluș ar trebui să aibă șanse să crească, să se dezvolte. Dar nu putem apăra împotriva oricăror riscuri, toate companiile. E doar o idee de bază, de început. Dar apoi și atitudinea privind investiții. Adică noi investim în altă parte, dar de fapt și salut lucrul ăsta. În unele locuri, în municipalitățile unde trăiesc în Suedia, în Suedia tot timpul am depins de întreprinderi mai mari eh, care vin, să zicem, la noi, la țară, dar acum China investește foarte mult și ne achiziționează ne, companiile. E un lucru bun, nu mă tem, dar ar trebui să respecte regulile pe care le avem ca europeni. Și nu poți negocia într-un fel reguli bune în ce privește acestor acorduri bilaterale de investiții. Apoi sunt niște aspecte și avem atâtea amendamente. Dar, de fapt, destul de multe privind articolele. Avem 129 de amendamente. 51 sunt amendamente de eliminare, de ștergere. Dar dacă s-ar adopta toate, am avea până la urmă un document în alb. Asta nu e opțiune. Dar ce putem vedea din ștergeri și amendamente propuse însă că trebuie să găsim și avem nevoie de mult timp să negociem avem niște diferențe de păreri și acestea vor trebui clarificate prin vot, dar cel puțin să urmeze o linie juridică logică, pentru că altfel se ajunge la haos. Deci avem nevoie de mult timp să discutăm. Am întâlnit cu unii dintre raportorii din umbră, am avut discuții foarte fructoase, cred. Dar cred că putem găsi modalități de a merge înainte. Important este să avem suficient timp pentru a obține compromisuri. Eventual să avem și o a doua examinarea amendamentelor după ce vom avea expertiză juridică care să ne ajute să găsim linii viabile. Certitudinea juridică, indiferent ce opțiune alegem, trebuie să fie certitudinea juridică. Facem opțiune, dar să fie ceva fezabil, să poate fi ușor de înțeles pe plan juridic. Nu-mi plac compromisurile în care nu ești de acord, încerci să fii de acord într-un text care să fie interpretat oricum, care nu e în avantajul nimănui. Asta încerc să realizez. Și apoi? Mai sunt niște. Acea clauză de caducitate, alții au alte abordări. Cred că acea clauză de caducitate e mai mult o garanție instituțională, fără de care mă tem că Consiliul ar continua să facă tot ce vrea, pentru că de fapt asta vrea să facă. dar văzută ca instrument, ca pârghie politică pentru a ne bucura de cooperarea Consiliului, dacă o putem utiliza așa, poate niciodată nu va fi necesar să fie implementată. Dar să nu lăsăm, să nu renunțăm la ea atât de vreme în proces, dar va trebui discutat dacă e necesar sau nu. Depinde și de alte compromisuri. Și apoi, de asemenea, încă două comentarii. Da, legat de transparență. Cred că aici ar trebui să avansăm, dar e greu să avansăm pentru că există acorduri vechi, existente, și s-ar putea să trebuiască renegociate unele dintre acestea, dar atunci va trebui să mărim transparent. Fie nu sunt de acord cu tine că e previzibil mecanismul de soluționare a disputelor în prezent, pentru că nici măcar nu știi cine e parte acelui complet de soluționare, nu cred că e predictibil și o transparență sporită ar fi de ajutor. Apoi, Da, e greu când nu poți să citești ce ai scris, iată de ce pentru unii computerul e un handicap. Da, în ce privește retragerea. Și mecanismul inițial de retragere mai degrabă decât să fie retragere, să există o renegociere. Și dacă o țară nu cooperează, dacă nu dorește, dacă blochează noi politici și nu dorește să coopereze în procesul de negociere, abia atunci să discutăm despre retragere. Dar nu ca instrument uh, de la bun început, pentru că nu dă statul membre șansa de conformare. Și acum uh, aștept comentariile. Dar am nevoie de mult timp Cred că e ceva spațiu de compromis și în orice caz ar trebui să avem amendamente consolidate și la vot să se ajungă la un rezultat clar. Pentru că altfel, dacă adoptăm strategii diferite, articole diferite, va fi o mare aiurare. Președintele, nu mai avem timp, e mare criză de timp, deci vă rog să fiți cât mai la obiect, Michel Fai de la grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere criza de timp, o să mă refer la amendamente, amendamentele ALDE. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului mai întâi pentru raport. E o bază bună <clears throat> pentru continuarea discuțiilor. Îi mulțumesc și pentru oferta de disponibilitate de compromis. În amendamentele noastre ne concentrăm pe a ne asigura că există o protecție adecvată pentru acorduri care să fie extins, după cum s-a spus. Mai rămâne și problema în suspensie, ce se întâmplă dacă nu există nicio limită în ce privește regulamentul referitor la regimul de grandfathering. de inițiere, pentru că acum Uniunea Europeană ar putea negocia condiții mai bune decât au putut face statele membre cu 10, 15, 20 de ani în urmă. Iar argumentul Comisiei că asta nu ar înrăutăți situația nu e realist, pentru că dacă ne uităm la termenii și condițiile comerciale, partenerii s-au modificat și țări precum China, India și altele sunt mult mai puternice decât în anii 60 și având în vedere acest context, scopul principal și îndatorirea principală este de a menține acest nivel de protecție și securitate pe măsură ce discutăm, cum am discutat și cu Cadera RIF, când e vorba de o nouă politică de protecție a investițiilor în Uniunea Europeană. Aceasta e principala idee a amendamentelor noastre, pe scurt. Acum, domnul Zalewski de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu. Mi se pare că vedem uh, aici o modificare a abordării Consiliului. Inițial am avut impresia că statele membre care la urma urmelor au negociat tratatul de la Lisabona, care stabilește o politică comună în materie de investiții, acum ar dori să se retragă. Tratând comisia ca pe un fel de notar public. în ce privește acordurile bilaterale deja existente și noile acorduri bilaterale, care odată ce sunt semnate de comisie, pot să fie aplicate de statele membre. Mi se pare în prezent că ne apropiem de un compromis prin care, pe de-o parte, noi trebuie să garantăm investitorilor și țărilor respective certitudine juridică. Cu alte cuvinte, să ne asigurăm că numai noile acorduri bilaterale ale Uniunii Europene ne înlocuiesc pe cele vechi, pe cele existente. Aceasta e o regulă generală și desigur că există anumite excepții. Cu toate acestea, această regulă generală pare să fie acceptată pe plan general. În al doilea rând, Comisia Europeană ar trebui să dispună de toate instrumentele necesare pentru a continua o politică în materie de investiții și a încheia noi acorduri care să apere investițiile. Și cred că și în aceste privințe e un compromis posibil în această sală. Există diverse chestiuni uh, pertinente care țin de miezul problemei. Și aș vrea să revin la ce a spus colegul din uh, partea liberalilor? E adevărat că diverse state membre au niveluri diferite de protecție a investițiilor. S-au menționat uh, trei state aici, unele care au un sistem foarte bun care e în vigoare, altele poate că nu sunt într-o situație chiar perfectă. Există o valoare. Plecăm de la ipoteza certitudinii juridice, dar o nouă situație juridică nu trebuie să deterioreze nivelul de protecție pe care l-am oferit investițiilor, dar există și o altă valoare pe care ar trebui să o apărăm, și anume unde în Uniunea Europeană companiile operează pe o piață reglementată pe plan european și nu pe plan național. Când investim pe plan extern, ar trebui să avem șanse egale, niveluri egale de protecție. Nu putem permite ca unii europeni să aibă o protecție mai bună, în timp ce alții au o protecție mai proastă din motive istorice. Cred că trebuie să fim uh, precauți atunci când uh, cântărim aceste valori una împotriva ceilalți. Și dacă dorim ca investitorii indiferent dacă sunt maltezi, polonezi, greci sau bulgari, să nu-și reprezinte propriile țări, ci să fie investitori europeni. Atunci ar trebui să ne concentrăm pe cea de-a doua valoare, adică să stabilim condiții valabile pentru toți, pentru funcționare în același sistem de protecție a investițiilor străine. Dar asta trebuie să fie negociat, e un lucru de discutat și îl felicit pe raportor pentru un raport foarte bun. Rolul lui acum de a încerca să ajungă la un compromis nu e un rol ușor. Toate acestea cred că pe baza celor două principii la care m-am referit, va fi posibil. Și, în fine, sfera de aplicare a regulamentului. Sunt de acord cu Comisia, deși am anumite dubii și văd uh, multe, întrebat multe probleme. Cu toate acestea, consider că regulamentul ar trebui să acopere investițiile inclusiv investițiile de portofoliu, ca și alte tipuri de investiții și ar fi foarte dificil de separat aceste tipuri investițiile directe de celelalte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Valevski. Robert uh, Serdi de la conservatori și reformiști. Vă rog să fiți concis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, Carles, mulțumesc foarte mult pentru acest raport excepțional. Salut eforturile tale de a clarifica regulamentul propus de comisie. Totuși, cred că multe subiecte trebuie să fie analizate în continuare pentru a ne asigura că sunt și uh, viabile odată puse în uh, practică. Eu am uh, depus 35 de amendamente, după cum știți, Multe dintre aceste amendamente sunt uh, menite să clarifice faptul că ne adresăm investițiilor străine directe și că înlocuim uh, progresiv amendamentele existente, asigurându-ne că investitorii beneficiază de aceeași protecție, cel puțin de aceeași protecție. Toate investițiile presupun uh, un risc și noi nu încercăm să eliminăm riscurile în totalitate. Domnule Cadir, ați, uh, domnul Cadir a menționat că există vreo 1200 de uh, acorduri bilaterale de investiții la ora actuală și că înlocuirea lor ar crea instabilitate printre investitori, iar această stabilitate este esențială pentru asigurarea protecției pieței. 1200 de uh, astfel de acorduri bilaterale sunt de adevăr greu de înlocuit. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul uh, Fielnă de la PPA are cuvântul, spun domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Când uh, am depus eu amendamentele, care nu sunt foarte numeroase, am încercat să respect uh, principiul ca niciun acord bilateral să fie eliminat fără a fi înlocuit de un text nou care să fie cel puțin la fel de puternic. Acesta a fost principiul pe care m-am bazat. Prin urmare, vreau să se țină cont de trei chestiuni. În primul rând, de clauza de caducitate. Nu cred că aceasta permite suficientă flexibilitate în uh, cazul negocierii uh, de acorduri noi. Dacă partenerii noștri știu că există o clauză de caducitate și știu că dacă așteaptă, e posibil ca uh, situația să se rezolve de la sine. Am încredere în comisie că se descurcă, dar nu cred că se va descurca cu 1200 de acorduri, oricare ar fi uh, limitele temporale. În legătură cu revizuirea după 5 ani și uh, decizia Comisiei de a uh, continua autorizarea sau nu. Această revizuire trebuie să facă de la caz la caz. Și ultima chestiune pe care doresc să o subliniez este că odată făcută această revizuire, uh, Trebuie să vă amintesc că în articolul 6 există un șol, spune Comisia va retrage autorizația și să folosești acolo un termen tare de obligație. Noi nu dorim uh, să slăbim acest instrument extrem de important. Te rog, Carl, să ții conci de amendamentele mele. Îți mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cader Arif, de la Socialiști și Democrați are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, lui uh, Carl pentru uh, eforturile depuse. A avut o sarcină foarte complexă. Înțeleg preocupările statelor membre și ale investitorilor care se tem de insecuritatea juridică care poate urma renunțării la acordurile bilaterale care există deja. Totuși, nu înțeleg cum se poate autoriza sau, nu se po- sau neautoriza ceva ce există deja. Convenția de la Viena protejează acordurile bilaterale. Teama care vine cu uh, suprimarea acestor acorduri bilaterale este un subiect care rămâne de explorat. Unul dintre amendamentele mele se referă la uh, eliminarea articolului 6 din proiectul de uh, regulament. Tratatul de la Lisabona este foarte clar. Uh, e vorba de competențele exclusive ale uh, Uniunii și acordurile încheiate de statele membre nu pot să rămână în vigoare ca urmare acestor noi competențe. va trebui ca aceste acorduri bilaterale să fie um, aliniate cu dreptul european, cu acordurile europene, cu același subiect sau cu principiile generale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. fac o paranteză socio, socială și de mediu, dar trebuie să vă amintesc că un articol al tratatului de la Lisabona uh, prevede și susținerea dezvoltării durabile în plan social, economic și de mediu al țărilor în curs de dezvoltare. Deci trebuie să facem uh, tot posibil pentru a um, pune capăt acestor incompatibilități. Uh, multe state uh, terțe refuză în continuare să negocieze, dar cred că statele membre respective trebuie să fie informate în legătură cu incompatibilitățile existente. Trebuie să evaluăm situația și să ne gândim și ce măsuri concrete putem lua pentru a o soluționa. Mulțumesc, Cader. Uh, Domnul uh, Maru are cuvântul din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, că suntem în întârziere. Nu voi intra în detalii. Noi putem discuta bilateral cu to- toți membrii comisiei care doresc să uh, poartă o discuție cu noi înainte de uh, dezbaterile oficiale. Așteptăm uh, cu nerăbdare analiza Consiliului acestui regulament. Trebuie să ajungem la un rezultat echilibrat comentariul domnului Schluter că dacă acceptăm uh, toate amendamentele, vom obține o pagină goală, uh, demonstrează cât de dificilă este sarcina uh, noastră. Nu deținem înțelepciunea absolută, nu facem decât să încercăm să atingem cel mai bun echilibru posibil. Este doar o încercare, rezultatul va fi um, rezultatul discuțiilor din această comisie, din cadrul Parlamentului și din cadrul Consiliului. Cele 1200 de amendamente acoperă 147 de state. Comisia nu poate face mai mult de atât uh, pe termen mediu. Este o cifră mare, 147 de state, și nu toate statele sunt uh, gata să negocieze și sunt dispuse să o facă va trebui să găsim uh, o politică comună și vom ajunge la acest obiectiv în timp. Acest timp uh, nu știm cât va fi, dar uh, până atunci, uh, într-adevăr, investitorii solicită mai mult o certitudine juridică și va trebui să facem ceva în acest sens. Incertitudinea nu este o consecință a dreptului internațional aceste acorduri rămân valabile până când sunt denunțate. Întrebarea este dacă statele membre au obligația conform tratatului să denunțe aceste acorduri. Simplul fapt că se pune această întrebare generează incertitudine și Uniunea Europeană trebuie să elimine această incertitudine. Vă amintesc un lucru pe care îl știți uh, deja, nu este o noutate, nu pretindem că abordarea noastră este singura abordare posibilă sau cea mai bună, este uh, o încercare sinceră și vom depune în continuare eforturi pentru a rezolva situația. Mulțumesc, spune domnul președinte. Carl, dorești să intervii? Da, comisia mi-a distrus toate iluziile în ceea ce privește capacitățile comisiei. Eu credeam că sunteți uh, eficienți uh, la infinit. Perioada obișnuită este de 30 de ani. Așa că acest uh, regulament va avea consecințele pe care, consecințele pe care le va avea. Realitatea e că multe, la multe investiții se renunță în timp de 30 de ani. Cu excepția unui singur amendament, care este în limba greacă, toate celelalte amendamente sunt în engleză, așa încât pot să-mi dau seama că uh, foarte multe persoane au depus uh, texte extrem de similare nu știu uh, care este situația aici, nu știu dacă loialitatea față de politica unui stat este cea mai bună abordare. Avem unor uh, și interese europene și acestea nu sunt întotdeauna identice cu interesele naționale. Cred că acest lucru trebuie să uh, nu-l uităm când negociem acest dosar. Toate amendamentele spun protecție maximă sau protecție cel puțin egală cu cea existentă la ora actuală. Înțeleg logica politică a exprimării acestei dorințe, dar eu uh, aș fi uh, mai precaut uh, în sensul introducerii acestui text într-o lege, pentru că acest lucru dă Consiliului arme pe care le poate folosi împotriva noastră. Deci nu știu dacă ar trebui să folosim această formulare atât de fermă în um, articolele unei legi. Multe dintre aceste acorduri, dacă scriem acest lucru, Uh, nu facem decât să îngreunăm uh, îmbunătățirea situației restului statelor europene. Dacă o anumită țară are un acord aproape colonial de protecție uh, vechi de 50 de ani, acest lucru nu este neapărat benefic pentru Uniunea Europeană în general. Dincolo de uh, aceste precizări, aștept cu nerăbdare să lucrez cu colegii noștri. Uh, uh, vom avea probabil două grupuri de vot în funcție de liniile politice ale partidelor, dar uh, mulțumesc Comisiei pentru uh, ajutor. Vom avea nevoie de experiența dumneavoastră um, și uh, vom apela la dumneavoastră uh, la redactarea textului. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. 20 ianuarie este termenul limită de uh, depunere a amendamentelor. Nu prea mai ai uh, timp, nu? <laughs> Raportorul spune, mă voi întoarce în timp. Raportorul, uh, raportul va fi adoptat la 3 martie și în uh, plenară, plenara din aprilie, îl vom vota. Raportorul, cred că va fi necesară o a doua discuție pe marginea amendamentelor în funcție de rezultatul negocierilor. Președintele, da, ambele rapoarte sunt uh, importante, și al tău și al lui Cadir. Uh, dacă va fi necesară o a doua discuție, uh, se va face. Aceasta este propunerea, oricum. Mulțumesc tuturor pentru participare. În două-trei minute va începe reuniunea coordonatorilor. V-aș fi recunoscător dacă ați părăsi sala cât mai curând și în liniște. Vă mulțumesc!